So good morning, dear colleagues. It's a pleasure for me to welcome uh, Vice President. Bună dimineața, dragi colegi. Este o plăcere să-i spun bun venit vicepreședintelui Dombrovskis. This year before Econ uh, in his capacity as commissioner Dumnealui este responsabil pentru stabilitatea financiară, servicii financiare și Uniunea Piațelor de Capital și nu este prima apariție în fața comisiei noastre în acest an. Avem un dialog regulat, eficient și eficace. Astăzi ne vom concentra pe domeniul serviciilor financiare, în mod special Uniunea Bancară, Uniunea piațelor de Capital. După cum știți, Comisia a făcut o serie de noi propuneri legislative în acest domeniu în acest an, inclusiv când vine vorba de creditele neperformante, uh, obligațiuni uh, acoperite și servicii de plată transfrontaliere, de exemplu, și în plus Comisia intenționează să prezinte o propunere importantă săptămâna viitoare și, pe bună dreptate, insistă să se înregistreze progrese pe diferitele dosare ale Uniunii Bancare, atât pe pachetul de reducere a riscurilor, cât și pe definitivarea Uniunii Bancare cu o, un, o schemă de asigurare a depozitelor bancare. Trebuie să recunosc că îmi exprim, preocup, <clears throat> am preocupări vis-a-vis -vis de faptul că nici Consiliul, nici Parlamentul uh, European nu par să demonstreze că este posibil să mergem în, înainte cu, în paralel cu aceste două dosare, pentru că reducerea riscurilor trebuie să meargă mână în mână cu partajarea riscurilor. În ceea ce privește Uniunea Piațelor de Capital și, în general, când vine vorba de serviciile financiare, în general, înregistrăm progrese. Ieri, de exemplu, am avut două voturi uh, uh importantă Refit, Emir 1 și mergem înainte și cu firmele de investiții. Coraportorii lucrează și la revizuirea autorităților de supraveghere europene. Deci Parlamentul este um, angajat să continue munca și pe acest, uh, în această arie de acțiuni. Și acum, domnule comisar, vă dau cuvântul pentru discursul introductiv, vă rog. Domnule președinte, stimați eurodeputați, în primul rând vă mulțumesc pentru că m-ați invitat să discutăm activitatea noastră comună pentru a ajunge la un uh, sistem financiar mai uh, rezistent și integrat în Uniunea Europeană. Previziunea de prim- primăvară a Comisiei Europene a confirmat că economia noastră uh, crește într-un, într ritm foarte accelerat. În același timp, Există eventual probleme pe viitor, uh, o, un protecționism geopolitic extins, deci fereastra de oportunitate pe care o avem în fața noastră probabil se va închide în curând, deci trebuie să ne mișcăm repede pentru a ajunge la o uniune uh, bancară adevărată. Și în plus, să stabilim uh, fundamentele Uniunii Piețelor de Capital și acestea vor fi principalele subiecte ale intervenției mele de astăzi. În același timp, suntem într-o situație bună de a profita de viitoarele oportunități. Ne dorim ca sectorul financiar european să aibă un rol de lider din punctul de vedere al uh, sustenabilității și ace- acesta va fi al treilea subiect la care mă voi referi astăzi. O să încep însă cu Uniunea Bancară. Raportul recent al lui Sander Luns privind Uniunea Bancară insistă și prezintă îmbunătățirea cadrului uh, de reglementare uh, bancară. Pentru a gestiona o criză bancară trebuie să definitivăm cadrul actual. După cum știți, abordarea noastră pleacă uh, de la reducerea și partajarea riscurilor în același timp. Primul pas ar trebui, ar fi, ar trebui să fie să ajungem în cele din urmă la Uh, acordul de uh, la pasul prevăzut în uh, octombrie 2016 pentru a reduce și mai mult riscurile și sper că Gunnar Hockmar și Peter Simon își vor încheia cât mai repede raportul aici în Parlamentul European și timpul este deosebit de important pentru a ajunge la un acord politic înaintea alegerilor de anul viitor. Apoi avem, un, avem nevoie de un uh, fond de protecție comun pentru fondul unic de rezoluție și, de asemenea, avem nevoie de o clarificare a mecanismului, a sistemului european de garantare a, uh, sistem, a depozitelor uh, bancare în martie am adoptat un pachet privind creditele neperformante, care reprezintă unul din principalele riscuri cu care se uh, confruntă sistemul bancar de acum. Pachetul nostru conține câteva elemente pentru a ajuta băncile să uh, prelucreze, să reducă nivelurile înalte de credite neperformante și să prevină acumularea acestora pe viitor. Și acum, dacă îmi permiteți, m-aș referi la Uniunea Piețelor de Capital. Împreună am reușit uh, să facem destul de multe lucruri când vine vorba de capitalul de risc, uh, uh broșuri și securitizarea, însă din 13 propuneri legislative, 10 trebuie să fie adoptate în, continu- în continuare încă de colegiuitor. Deci trebuie să ne accelerăm activitatea pentru a uh, uh, aproba aceste propuneri înaintea următoarelor alegeri europene și Brexitul nu face decât ca situația să devină și mai urgentă și în mod specific v-aș ruga să vă concentrați pe trei dimensiuni principale ale Uniunii Piețelor de Capital. În primul rând, ne dorim, ne dorim ca atât consum, consumatorii cât și investitorii să beneficieze în, în totalitate de pe urma pieței un, uh, unice, uh, un exemplu important este produsul pan european personal de pensii și aș dori să mulțumesc uh, raportoarei Sofie Envel și raportorilor din umbră pentru angajamentul lor de până acum și mă bazez pe comisia dumneavoastră să registrăm uh, progrese înaintea uh, vacanței de vară. În urmă cu două luni am propus mai multe propuneri Uh, privind unele produse uh, paneuropene, cum ar fi obligațiunile um, uh, garantate și distribuirea transfrontalieră a fondurilor de investiții. Am făcut propuneri pentru a ne asigura că toți cetățenii europeni europeni pot să facă plăți transfrontaliere în euro la același preț ca și evenimentele, plățile uh, interne și sper că o să putem să începem să discutăm acest dosar cât mai repede posibil. Săptămâna viitoare vom completa această listă cu altă propunere legislativă pentru a uh, permite dezvoltarea unor uh, titluri de valoare garantate cu obligațiuni suverane ceea ce ar, put, ce ar, ar, ar ajuta la um, slăbirea acestei legături între datoria bancară și cea suverană. Propunerea noastră nu va, implic, nu va duce nicio modificare în modul în care sunt tratate datoriile suverane. A doua dimensiune este să ne concentrăm mai mult pe o mai bună, mai coerentă supraveghere a piețelor de capital a Uniunii Europene, astfel încât uh, normele să fie armonizate și în practică, nu doar pe hârtie. Și în acest punct de vedere, aș dori să o felicit pe Danuta Hübner pentru uh, adoptarea propunerii noastre și raportului dumnei de uh, consolidarea supravegherii contrap- uh, contrapărților centrale. Este un exemplu salutar a modului în care Parlamentul uh, um, arată calea de urmat Consiliului și modul în care se pot uh, soluții de compromis. În același timp, Comisia Econ a adoptat raportul Werner Lange privind modificarea, adaptarea EMIR și Kay Swinburne, Jacob von Weizsäcker au lucrat la dosarul privind redresarea și rezoluția contrapărților centrale. Ar trebui să ne Uh, coordonăm mai bine și în alte domenii, cum ar, cum ar fi revizuirea funcționării autorităților de supraveghere europene. Trebuie să promovăm o convergență de supraveghere pentru a face față noilor provocări și Parlamentul European a observat cât de, însuși cât de important este acest punct pentru o bună dezvoltare și evoluție a Uniunii piețelor de capital și sper că vor va putea fi respecta calendarul stabilit pentru care ne-ar permite să ajungem um, la un acord pe parcursul anului viitor. Și am ajuns la al treilea domeniu important, cum ar fi normele mai clare și mai simple pentru companii. Am identificat deja măsurile de, necesare de simplificare a normelor și de a reduce povara de reglementare pentru companii. De exemplu, uh, săptămâna viitoare vom veni cu niște norme mai, uh, mai proporționale pentru întreprinderile mici și mijlocii, care sunt uh, esențiale pentru Uniunea, pentru economia europeană. Drept urmare, Uniunea Piețelor de Capital trebuie să le includă și pe ele. Și acum o să trec la mm, o nouă oportunitate importantă pentru sectorul financiar european și anume uh, finanțele sus, uh, sustenabile și ecologice, din mai multe motive, dincolo de conse- uh, consecințele catastrofice aduse de schimbările climatice. Între 2007 și 2017, pierderile economice cauzate de evenimente meteorologice extreme au crescut cu 86%. Uh, mă bucură drept urmare sprijinul Parlamentului European acordat acțiunilor noastre, exprimat prin raportul propria inițiativă a lui uh, Molly Scott uh, Cato. Săptămâna viitoare o să începem uh, procesul de a determina un sistem de clasificare pe, pe, pentru întreaga Uniune Europeană când vine vorba de definirea activităților economice sustenabile. În al doilea rând, vom propune să vom propune modul în care gestionarii uh, fondurilor de investiții în numele altora ar trebui să uh, divulge modul în care încorporează uh, durabilitatea, sustenabilitatea în procedurile urmate. În al treilea rând, vom propune crearea unor noi categorii de criterii care să ofere investitorilor mai multe informații privind amprenta de carbon a unui portofoliu și, în fine, vom propune ca firmele de investiții să uh, ofere, să aibă o preferință care să se bazeze pe sustenabilitate în momentul în care oferă uh, consiliere uh, investițiilor. Susținem de asemenea ideea introducerii unui factor de sprijin verde care să stimuleze investițiile și creditile verzi și suntem dispuși să vă oferim orice sprijin necesar pentru implementarea acestor propuneri. Deci, stimați eurodeputați, nu mai avem la dispoziție decât uh, un an până la viitoarele alegeri europene și cred că trebuie să profităm de acest moment pentru a um, finaliza Uniunea Bancară, pentru a merge înainte cu Uniunea Piețelor de Capital, ceea ce uh, ne va transforma economiile în unele mai reziliente, mai pregătite să facă față viitorului. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte Dombrovskis, pentru această prezentare cuprinzătoare a unor chestiuni importante, a unor inițiative viitoare relevante din partea Comisiei Europene. Vă mulțumesc pentru că mi-ați adus aminte că trebuie să trecem la acțiuni și să ne asumăm responsabilitățile care ne revin și vă asigur că Parlamentul se va ridica la înălțimea provocării reprezentate de necesitatea încheierii tuturor acestor dosare legislative care au un caracter cuprinzător și interconectat sprijinindu-se reciproc. Sper că echipa de negociere privind CRR și CRD vor ține seama de uh, observațiile dumneavoastră legate de uh, factorul verde, al uh, sustenabilității finanțelor și aș începe cu primul vorbitor, Burkhard Balz. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, vicepreședintelui uh, Comisiei, Dombrovskis, pentru acest uh, dialog structurat. Am apreciat faptul că în momentul în care ne-ați prezentat toate aceste dosare importante, însă, după cum ați spus, ne apropiem rapid de sfârșitul acestui mandat legislativ, însă agenda este foarte încărcată. Mai trebuie să începem activitatea legislativă pe 20 de dosare legislative. Fără și nu mă gândesc la alte propuneri care vor veni din partea dumneavoastră, cum ar fi fintecurile și planuri de acțiuni uh, pentru finanțe sustenabile. Și domnule vicepreședinte Dombrovskis, cred că sunteți de acord cu mine că nu avem altă opțiune decât să acordăm prioritate anumitor dosare. Drept urmare, întrebarea mea, care mi se pare că se potrivește foarte bine cu intervenția noastră. Deci, v-aș întreba, sunteți uh, vicepreședinte al Comisiei, res cu un portofoliu anume și aș dori să vă întreb în această calitate care sunt dosarele prioritare pentru dumneavoastră pentru a fi finalizate în această perioadă, uh, în această le- legislatură. Și aș avea și alte întrebări, dar o să mă limitez la această, la aceasta pentru a avea mai mult timp pentru răspuns. Domnul președinte, mulțumesc. Știți care este angajamentul meu. Eu sunt convins că putem uh, termina toate aceste dosare. Da, putem. Ați văzut cu contrapărțile centrale că chiar dacă discutăm un dosar uh, complex, uh, delicat, reușim să îl încheiem, dar desigur, mai este și rolul Consiliului. Domnule comisar. Da. Mă bucură și salut uh, remarca președintelui Gualtiere, în sensul că toate aceste dosare pot fi încheiate suntem cu totul de acord și suntem dispuși și noi să ne aducem contribuția. Apoi, dacă ar fi să ajungem în situația în care trebuie să alegem anumite uh, priorități. Este, ar fi o situație foarte dificilă pentru că fiecare propunere are um, motive întemeiate pentru a fi făcută. Eu m-aș concentra pe dosarele care, la care se lucrează de ceva timp, definitivarea pachetului bancar ar fi importantă pentru că este vorba de angajamentele internaționale pe care ni le-am luat, care vor intra în vigoare deja de la începutul anului viitor și aș insista de asemenea pe revizuirea modului de funcționare a autorităților de supraveghere europene. M-aș referi de asemenea la mm, Uniunea Piețelor de Capital, de exemplu, produsul de pensie paneuropean, un element important pentru dezvoltarea ulterioară a Uniunii Piețelor de Capital, însă nu ar trebui să uităm nici alte dosare. Discutăm deja de mai mulți ani EDIS. Deci să vedem dacă putem ajunge la o soluție de, de compromis și când vine vorba de Uniunea Piețelor de Capital am enumerat uh, câteva dosare în intervenția mea inițială. Uh, toate au potențialul de a, stimula creșterea, eco, creșterea economică, de a stimula economia reală. Deci întrebarea se pune de cât, cu câte asemenea dosare putem merge înainte. Apoi noile inițiative, finanțele sustenabile, fintech. Ei bine, vă aduc aminte că Uniunea Europeană dorească, dorește să fie un lider în combaterea schimbărilor climatice în contextul acordului climatic de la Paris. Uh, Drept urmare, cred că avem această ocazie de a demonstra leadership și în practică în domeniul serviciilor financiare. Apoi, plățile transfrontaliere, un beneficiu tangibil al integrării financiare europene pentru clienți. Deci este o propunere foarte, foarte bună din punctul meu de vedere. Deci există posibilitatea de a stabili anumite priorități, însă acest lucru nu înseamnă că alte propuneri nu ar fi la fel de importante și că ar trebui să le ignorăm. Însă, haideți să avem această abordare prezentată de președintele Gualtieri și să vedem cât de departe ajungem în, în mod realist, înainte de a fi nevoiți să facem aceste alegeri. Mulțumesc, mână, domnul președinte. Știu că uh, membrii comisiei uh, noastre pot fi foarte eficienți și harnici uh, și prioritățile prezentate de noastră acoperă toate aspectele, cred. Nu știu, poate au lipsit unele, cum ar fi creditele neperformante. Există anumite controverse vis-a-vis -vis de o propunere anunțată din partea dumneavoastră, dar ați prezentat aceste obligațiuni SBIS uh, uh, într-un mod care nu va complica cadrul de reglementare. Este un instrument suplim, uh, suplimentar, nu este vorba de o modificare fundamentală. Deci, eu personal susțin această propunere și îi invit pe toți cei care doresc să se pronunțe pe ea să o citească Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Vreau să vă spun că sunt destul de surprinsă. Eu cred că, bun, fiecare poate considera că dosarul său este o prioritate absolută, însă mă surprinde răspunsul dumneavoastră adresat colegului meu Balț, coordonator al grupului PPE, și pe de altă parte și coraportor în ceea ce privește reforma agențiilor uh, europene de supraveghere pentru că în răspunsul noastră n-ați menționat acest dosar. Da, l-ați menționat în prima intervenție, însă la răspunsul referitor la prioritățile printre cele 20 de dosare pe care le avem pe masă, ați menționat doar PEP, foarte bine, uh, Uh, ați menționat latura transfrontalieră, însă nu ați menționat acest lucru. Ori, dacă Comisia nu uh, investește, așa cum a început să o facă, în mod semnificativ, eforturi pe acest dosar, mie mi-e teamă că acesta nu va avea câștig de cauză. Și știți, tot atât de bine ca și mine, cât de important este acesta, indiferent că e vorba de piața de capital sau uh, Uniunea Bancară. Dosarul acesta este esențial și mi-e teamă că deocamdată e cam blocat, chiar foarte blocat. Acum, nu spun că nu l-ați menționat în uh, discursul inițial, ci în răspunsul adresat colegului Balț. Acum, Dumneavoastră recent ați trimis uh, statelor membre um, o scrisoare prin care enumerați învățămintele pe care le-ați tras după cazul ABLV, banca ABLV și faptul că nu dispuneți de instrumente de supraveghere ale riscului sistemic care există în rândul băncilor, având în vedere uh, cazurile de spălare de bani. Ori noi, chiar la doua zi după acest dosar, am discutat cu toți interlocutorii, interlocutorii care ne-au vizitat, mai ales Daniel Lui, care este responsabil E vorba de revizuirea articolului 32 uh, al uh, BRD, pe care nu ați menționat-o în scrisoarea dumneavoastră, deși s-a cerut un efort suplimentar. Deci, cum putem să conciliem aceste două abordări uh, care sunt un pic contradictorii? Până la urmă, care este calea de urmat? Care este următoarea etapă în acest domeniu până la sfârșitul acestui mandat? Mulțumesc! Uh. Okay, so let's start with a... Bun. Haideți să începem cu primul sfert de întrebare, ca și la, referitor la răspunsul meu față de domnul Balț, referitor la priorități. Da, am menționat primele trei aspecte, ceea ce am menționat, e vorba de pachetul bancar, SS, uh, revizuire și PEP. Acesta le-am menționat ca fiind primele trei în momentul în care am răspuns colegului Balț. Și bănuiesc că secretariatul uh, Econ a notat exact răspunsul meu. Revizuirea ESA este ceva deosebit de important. E deosebit de important să menținem calendarul în așa fel încât să ajungem la un acord săptămâna viitoare. Uh, în ceea ce privește metoda legislativă. Însă, în orice caz, vreau să uh, repet încă o dată acest punct. E, în mod foarte clar, o prioritate. Apoi, Apoi, în ceea ce privește acel caz bancar pe care dumneavoastră l-ați evocat recent, care a existat recent. Uh, da, într-adevăr, ați menționat ABLV și ca urmare a acestui caz, noi acum încercăm să vedem cum anume putem să consolidăm acțiunile europene în lupta împotriva spălării de bani. Avem o directivă în acest sens. Vrem să o consolidăm la nivel european. Și aceasta a cincea directivă de luptă împotriva spălării de bani prevede de asemenea un schimb de informații între autoritățile competente. Și recent am invitat Autoritatea Europeană de Supraveghere și agențiile naționale să înceapă o muncă comună pentru a vedea împreună cum se poate rezolva acest uh, dosar și vicepreședintele Timmermans și doamna comisar Iurova au trimis o scrisoare către Banca Centrală Europeană și către um, ESA pentru a începe această muncă și să sperăm că vom fi în măsură la momentul potrivit să ne întoarcem la aceste uh, rezultate ale muncilor. Da, dar acum uh, Bert este pe masă și dacă trebuie să revizim articolul 32, acum e momentul. V-am întrebat și acest lucru. Da, e ceva care va fi evaluat împreună cu BCE și cu ESA. Și mm, cel puțin așa am înțeles eu, pentru că e vorba de o armonizare a felului în care pot fi lichidate băncile. Iar în acest sens, e clar că e vorba de un subiect care va fi discutat. Very good. We advise. Foarte bine. Da, e clar că e foarte important să aruncăm o privire la felul în care uh, astfel de cazuri pot avea consecințe nedorite. Și acum Bert Luche. Um, Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, domnule comisar. Una din inițiativa uh, legislativă amintită de dumneavoastră, din partea uh, căruia așteptați anumite Uh, stimulente economice se referă la cerințele uh, prudențiale pentru firmele de investiții. Comisia Europeană își dorește să uh, excludă aceste firme de investiții din regulamentul privind cerințele proprii de, cap- de capital care se aplică băncii, băncilor, astfel încât aceste firme de investiții să se bucure de propriile cerințe de capital. Aș dori să am o întrebare privind aceste firme de investiții de dimensiuni mijlocii, a căror cerințe de capital ar urma să fie calibrate în funcție de un de an, așa numiți factori uh, K. Ei bine, acestea, acești factori uh, pot fi calibrați în felul următor. Pot, poate fi urmat un model care se aplică și băncilor care uh, au, ace- au activități uh, similare cu cele ale firmelor de investiții sau se calibrează acești factori K mm, plecând de la necesitățile, necesitatea garantării uh, stabilității financiare a acestor uh, firme de investiții. Autoritatea Bancară Europeană a plecat de la prima variantă și Comisia Europeană a acceptat această, această variantă. Deci s-au impus niște cerințe de capital destul de mari pentru a crea o egalitate de șanse între bănci și firmele de investiții respective. Și nu s-a plecat de la o analizare a riscului uh, real pentru stabilitatea financiară. Și întrebarea mea este de ce a adoptat Comisia Europeană această cale? Și respectiv, de ce, în care este motivul politic pentru a impune cerințe de capital propriu mai mari acestor firme de investiții decât cele care ar fi necesare pentru uh, a garanta stabilitatea financiară a firmelor de investiții respective. Deci, pentru că mi se pare că protejăm aceste uh, băncile în uh, concurența cu firmele de investiții. Uh, în ceea ce privește firmele de investiții și revizuirea aferentă, într-adevăr, noi am propus un cadru prudențial revizuit pentru aceste firme de investiții, cu scopul să ne asigurăm că e mai proporțional și că cerințele sunt adoptate în funcție de riscul presupus de modelul de business. Și, într-adevăr, am făcut o distinție între acele firme de investiționale de importanță sistemică și pentru acestea avem nevoie de un anumit cadru. E vorba de firme de investiții care intră în clasa a treia, în categoria a treia și au un regim diferit de celelalte și, uh, care au o dimensiuni mai mici sau un volum de activități mai mici. Ideea este să avem o încurajare adecvată a asumării anumitor riscuri și să asigurăm de asemenea și concurența loială pe piață, pe piața Uniunii de Capital. În acest sens, cerințele pentru firmele mai mici vor fi mai simple decât pentru firmele mai mari. și va trebui să ținem seama de acele firme investiționale cu risc sistemic. Pentru că avem dovezi în sensul că aceste firme de investiții uh, care nu uh, sunt sistemice pot evolua. Evident, în momentul de față monitorizăm situația lor. În orice caz, propunerea noastră conține o abordare treptată în timp, în așa fel încât să atenuăm oarecum sporirea cerințelor și eventual să venim chiar și în întâmpinarea nevoilor acestor firme de investiții în cazul în care e nevoie. Deci vom aplica acest principiu al proporționalității și aici, referitor la aceste firme de investiții. Thank you. Liv Virnic. Domnule uh, comisar, uh, au trecut zece ani de la criza economică și financiară și s-ar putea să începem să ne întrebăm care este următoarea, când va sosi următoarea. Nu putem spune când va sosi, însă de această dată, când va sosi, va trebui să fim pregătiți. Raportul global de stabilitate financiară uh, al FMI, publicat luna trecută, a identificat Uh, riscuri pe termen mijlociu și scurt uh, sporite. Mai multe îngrijorări. Mai întâi, o sincronicitate globală a prețurilor la locuințe și va expune um, um, um, economiile noastre unor condiții mai dificile. Apoi, o creștere a ratei dobânzii pentru că există o nepotrivire a lichidităților comparativ cu evaluarea riscului și există factori de uh, pârghie sporiți. Și apoi, evident, nu uităm nici natura ciclică a alocării creditelor. Și atunci, întrebarea mea este, aceste îngrijorări se pot aplica și în Uniunea Europene și dacă da, cum vom fi noi pregătiți pentru a eventuale șocuri uh, presupuse de aceste riscuri? Mulțumesc. Well, uh, uh, indeed, uh, uh, this is something which also European... Da, E adevărat că și Comisia Europeană a subliniat acest lucru și anume că în momentul de față ne aflăm într-un vremuri economice bune. Economia crește uh, și a crescut de șase ani la rând uh, observăm că există de asemenea o situație mai bună și la nivel de ocupare, șomajul a scăzut. Deci, cu siguranță, situația este mai bună, e uh, un, sunt semne bune pentru economie, dar observăm că se anunță și nori uh, vremuri mai dificile. Uh, evident, creșterea economică nu poate continua la nesfârșit. De aceea, De aceea trebuie să pregătim încă de pe acum economiile noastre și să fim pregătiți pentru următoarea criză în momentul în care aceasta va sosi. De asemenea, urmărim îndeaproape riscurile pe care dumneavoastră le-ați menționat, sincronicitatea, sporirea prețurilor la locuințe, diferitele schimbări de prețuri, alte elemente. Și acest lucru e făcut nu doar de către Comisia Europeană, ci și de autoritățile de supraveghere și de bordul de supraveghere a riscului sistemic. E clar că la întrebarea dumneavoastră dacă aceste riscuri se pot aplica și Uniunii Europene sau economiilor mai avansate, da, nu putem să eliminăm anumite riscuri pe anumite active și pe prețurile lor. Dar trebuie totuși să fim pregătiți. Per total, ce putem spune este că sectorul nostru financiar este mult mai bine pregătit decât era în trecut pentru a face față anumitor provocări. Și, în mod clar, avem anumite garanții și protecții în momentul de față, avem un rat, un, o, o, o rată de cerințe de capital mai ridicată, avem o pârghie mai uh, uh, bună și, deci, încercăm să completăm, să desăvârșim acest cadru de reglementare și de monitorizare, de supraveghere a sectorului bancar. E clar că e un element deosebit de important și trebuie finalizat. În rezumat, pot spune că da, urmărim și noi îndeaproape cum evoluează acele riscuri și avem o evaluare împărtășită și de alte uh, instituții. Ideea este că trebuie să pregătim sectorul nostru financiar și economiile noastre să fie suficient de capabile să facă față acestor noi provocări. Mulțumesc. Domnul Dimitris Papadimulis. Chirie Proedre, Chirie Epitrope, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, aș dori să vă mulțumesc pentru toate informațiile pe care ni le-ați furnizat. Dați-mi voie totuși să Vă pun o întrebare referitor la țara mea, Grecia. Ne apropiem de finalul celui de-al treilea și ultim program. Ne aflăm chiar la finalul acestui drum greu. Acta sunt servanta. Și, deci, Pacta sunt servata. Noi am reușit să ne punem de acord asupra unei foi de parcurs. Și această foaie de parcurs, plecând de la ceea ce a spus Eurogrupul, trebuie să se încheie la 30 iunie. Și aceasta este și concluzia. Ce va urma după, vom avea o scăderea datoriei. Acesta este cadrul, la, uh, acordul la care s-a ajuns în cadrul Eurogrup în mai și iunie, mai 2016 și iunie 2017. Și trebuie să ne bazăm pe regulamentul 472 și pe memorandumul uh, care a fost uh, semnat. Orice întârziere a implementării acestui pachet agreat va fi în detrimentul economiei noastre, pentru că vom pierde și timp și bani. Și întrebarea mea este următoarea. Acum câteva zile noastre ați spus că deciziile în ceea ce privește uh, um, reorganizarea datoriei noastre nu vor însemna nici măcar un euro suplimentar pentru uh, contribuabilii europeni ci că uh, Grecia va, uh, se va redresa și e o chestiune de câteva luni. Acum, sunt câțiva, câteva persoane uh, la noi, în Grecia, care, după părerea mea, așa joacă rolul unei Casandre care sunt de părere că aceste decizii, de fapt, dumneavoastră vreți să le amânați până și după 21 iunie. Dacă puteți să ne clarificați un pic, care e poziția dumneavoastră? Uh, Uh, vreți să luați o decizie și pe datorie în 21 iunie și în al doilea rând. Cu, în ce fel Comisia va contribui la rezolvarea discrepanțelor care există între părerile exprimate de creditori europeni și femei, în așa fel încât asta să nu ducă la noi amânări și dificultăți pentru economia uh, din Grecia? Mulțumesc. Uh, ok. Uh, on uh, uh this indeed concerns more like other part of my portfolio, but... Uh... Bun, aici ați cuprins și câteva aspecte care nu țin neapărat de portofoliul meu. Dar e adevărat, acum ne aflăm într-o perioadă critică pentru a definitiva programul Gre- pentru Grecia. Și putem spune că programul se desfășoară așa cum trebuia. Grecia și-a îndeplinit obligațiile la nivel fiscal, uh, așa cum s-a văzut și anul trecut și revizuirea a început, avem o misiune deja la Atena și negociază chiar în momentul în care noi discutăm aici. Și per total aș spune că există un angajament clar din, par, din, din partea instituțiilor europene, din partea autorităților elene, în așa fel încât programul acesta să fie desăvârșit cu succes. Am înțeles că mai e nevoie de câteva acțiuni și, într-adevăr, unul dintre aceste, una dintre aceste acțiuni care trebuie să fie discutată e vorba de măsuri, măsuri pe care le-am și subliniat recent în public. Uh, munca aceasta în continuare se realizează și în următoarele luni am spus în următoarele luni, mă refeream la luna mai-iunie, în așa fel încât să putem desăvârși acest acord respectând calendarul stabilit. Și noi în continuare suntem de părere că acest lucru e posibil. Lucrăm în parametrii ce au fost fixați de către Eurogrup, la care v-ați referit și dumneavoastră. Deci nu vrem uh, nimic altceva decât să ușurăm condițiile de rezolvare a datoriei pentru Grecia și Grecia astfel să poată cu succes să revină pe piață și uh, pe piața de capital și să se descurce în mod uh, autonom. Din partea Comisiei, europene, vă pot asigura că există un angajament de plin pentru a desăvârși acest acord și acordul acesta trebuie să fie realizat până la sfârșitul programului. Apoi, în ceea ce privește munca cu femeiul, noi conlucrăm constructiv cu femeiul și acesta a fost implicat în program până în prezent nu printr-o participare financiară directă, însă în orice caz a existat un acord, anumite aranjamente preventive și am discutat cu FMI care ar putea fi eventuala formă de cooperare Deci e clar că avem și un angajament clar cu femeiul și ajungem la o finalizare a programului. Thank you. Marco Valli. Marco mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să pun niște întrebări domnului comisar Dombrovski. În primul rând, ce privește pachetul financiar, conținutul său, în uh, raport cu care raportul lui Simons a arătat un lucru legat de IMM-uri care trebuie să vină în sprijinul unei dezvoltări mai verzi, dar mai și sociale și asta să se reflecte în exigențele sau în cerințele de capital. Am avut un uh, raport aici votat la Parlament ce privește Uniunea Bancară care și ca alte rapoarte din trecut au arătut, au arătat uh, problema cu uh, titlurile de active de nivel 2 și 3 deținute de către bănci Uh, activele deținute de bănci, ar trebui să vedem ce se întâmplă cu asta, pentru că avem un pasiv de 7.000 de miliarde în condițiile în care MPL-urile uh, se ridică la 100-110 miliarde, așa cum se estimează, și vreau să întreb Comisia dacă are o intenție în acest sens și poate uh, împreună cu BCE-ul și cu alte autorități de reglementare să se facă ceva. Ați vorbit despre euro obligațiuni, eurobond. Nu. SB BIS, care sunt un fel de uh, euroobligațiuni pentru a atenua riscurile între țări, dar nu este cumva o propunere cam sterilă când vine vorba de împărtășirea riscurilor. Nu cumva ar putea să apară alte probleme în viitor, dacă apar alte noi șocuri în uh, zona euro, pentru că dacă nu avem instrumente care să ajute la um, gestionarea presiunii pieței, e clar că ne vom trezi din nou uh, cu nevoia de a face noi și noi reforme impopulare pe umerii salariaților. Și în ultimul dumneavoastră discurs ați vorbit despre soluții pentru această partajare a riscurilor, soluții reale, pentru că dacă nu, la următoarea criză s-ar putea chiar să o pățim rău de tot. Și atunci reforme nu neapărat în, pentru țări, ci reforme la nivelul Uniunii Europene, care uh, trebuie să înțeleagă ce își doresc uh, națiunile noastre și dumneavoastră trebuie să fiți primul care faceți un astfel de pas înainte. Deci asta pentru a da un semnal clar în uh, zona euro. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru aceste întrebări. Cât privește prima întrebare, poate că a fost mai mult un comentariu în legătură cu acel green supporting factor, dar și factorul de sprijin social pe care l-ați menționat în acest sens, lucrăm, da, cu raportorul Simos împreună pentru a găsi soluții concrete. Și da, într-adevăr, concepem acest factor de sprijin verde sau ecologic pe baza celui uh, care vizează IMM-urile, deja existent, deci este vorba de, da, de diminuarea cerințelor de capital atunci când băncile, de pildă, împrumută bani IMM-urilor, dar există și o parte prudențială aici, adică verde sau ecologic nu înseamnă că nu există niciun risc, așadar trebuie să calibrăm cu multă atenție această propunere. Apoi, Și apoi ați mai avut o serie întreagă de întrebări, mai apoi. Se vă referați la acțiunile de tip 2 și 3, acțiuni de supraveghere pentru a reduce anumite active. Și asta s-a spus și în comunicarea noastră privind uh, Uniunea Bancară pe care am publicat-o în octombrie anul trecut. Apoi, dacă am înțeles bine, v-ați referit la uh, acel uh, trading book al băncilor care conține riscurile sale inerente. Da, acest uh, instrument se află deja în pachetul bancar pe care l-am înaintat deja din 2016. Discuțiile continuă legătură cu modul în care uh, vom face aceste calibrări. Discutăm și în ceea ce privește regulile de la Basel. Încercăm să avem o abordare adecvată, dar în orice caz să știți că aceste lucruri fac parte din propunerea noastră. Ce privește acele SSBs, uh, titluri de valoare garantate cu obligațiuni suverane. Aici este într-adevăr o soluție pe care continuăm să o preconizăm pentru că asta s-ar putea să ajute băncile în ce privește această parte a obligațiunilor suverane sau lacunei care se poate instala aici, în sensul că băncile pot în loc să investească direct în piața lor de predilecție suverană, ar putea să se diversifice și să vizeze datoria suverană a celorlalte state membre. Uh, Credem că este o propunere bună și știm că există multă precauție când vine vorba de acest subiect în rândul statelor membre, în rândul părților interesate care se gândesc că poate este un prim pas uh, pentru uh, așa numita mutualizare, alții se gândesc că um, expunerea suverană s-ar putea să sufere niște modificări de reglementare de care ei se tem. Nu, nu despre asta este vorba și nu aceste elemente vor fi conținute acolo. Iată de ce dorim ca această propunere să fie evaluată uh, individual. Da, domnul Mono. Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte, bună ziua! În uh, războiul economic cu Statele Unite, oricare ar, oricine ar fi la putere, conservatori sau republicani, avem o problemă strategică pentru toate firmele europene. Să nu uităm ce s-a întâmplat cu acea amendă de 9.000 de miliarde, amendă dată BNP, BNP eh, Paribas, o bancă franceză, pentru că s-a uh, interpretat eh, arbitrar o reglementare legată de un embargo către anumite țări și nu avea nicio legătură cu această bancă. Iar în 2018, trezoreria americană a făcut un astfel de anunț în ce privește AB Elev. ABLV, așa cum a menționat acest caz și doamna Beres. Iar luna trecută s-au adoptat o serie de mm, sancțiuni arbitrare împotriva unor firme rusești, un, produs, un uh, producător de aluminiu rusal, pentru că uh, se invoca uh, o posibilitate de faliment pe piațele financiare internaționale. Se compara situația cu cea din 1998. Iată cum americanii vor acum să impună uh, sancțiuni unilaterale și împotriva Iranului, iar firmele europene uh, sunt uh, riscă să fie pedepsite din nou uh, pentru că participă la piața iraniană. Însă în Franța avem alte probleme cu Alstom, mândria industriei noastre Uh, Walrom și Alcom au eșuat lamentabil pe piața mondială în 2001 și 2003, iar în 2018 uh, ce ne vom face dacă uh, vor uh, eșua alți mari campioni industriali europeni din cauza sancțiunilor americane. Ar fi un efect de domino și pentru bănci, băncile sistemice, puțin capitalizate în condițiile în care nu avem MREL și nici altceva și bineînțeles că și micii micii clienți ai băncilor care economisesc ar putea să sufere din cauza asta, tot ei vor plăti. Iar dispozitivul dumneavoastră de EU blocking ni se pare uh, foarte naiv, având în vedere că riscurile sunt sistemice. Ce credeți, domnule vicepreședinte, în legătură cu aceste sancțiuni unilaterale americane? Ce riscuri sunt aici? Poate ar trebui în sfârșit să le luăm în serios. Iar um, Comitetul European de Sistem de Risc Macrosistemic de la BCE, a venit momentul să se apuce serios de treabă pe acest dosar, pentru că ce poate această bancă și alte entități de acest gen să uh, facă în fața acestor pericole reale pe care uh, le are Europa în fața sa. Într-adevăr, ați pus o serie de întrebări E vorba într-adevăr de modul în care evaluează relațiile noastre cu partea americană, ce perspective sunt. Sunt perspective negative, bineînțeles, de impunerea unilaterală a unor tarife vamale la oțel și uh, aluminiu care ne, ne pasc în luna iunie. Noi am reușit să negociem o serie de, să zicem, uh, temporizări a acestei situații uh, dar acest gen de, să zicem, scutiri nu poate, nu reprezintă o soluție durabilă, că trebuie în fiecare lună să mergem și să cerem aceste, aceste derogări. Este clar că noi discutăm, uh, suntem în permanență în contact cu partea americană pentru a le spune ce ne doare. Apoi, ați vorbit despre Iran și despre faptul că Statele Unite s-au retras din acordul cu Iranul ceva ce ne îngrijorează aici în Uniunea Europeană, după cum bine știți, pentru că ni se pare că asta înseamnă un precedent periculos ca o țară să se retragă unilateral dintr-un acord internațional în, uh, în ciuda faptului că Agenția, Economic, uh, Agenția Atomică Internațională a menționat de mai multe ori și a confirmat că Iranul respectă partea sa de acord și și-a limitat programul nuclear într-o oarecare măsură. Și apoi, ce facem cu evaluarea consecințelor și riscurilor legate de sancțiunile americane împotriva Iranului? Uh, da, și de faptul că anumite companii europene sunt afectate de această retragere a Statelor Unite din acordul cu Iranul, inclusiv companii financiare. Așa cum a spus pe bună dreptate, avem uh, un regulament EU Blocking blocking, care poate că nu va fi foarte uh, eficient acolo, având în vedere natura internațională a sistemului bancar și mai ales uh, când vine vorba de gradul de expunere a băncilor mari sistemice față de ce se petrece pe piața de tranzacționare americană. Deci o serie de probleme spinoase cu care trebuie să ne confruntăm și exact asta și facem în acest moment. Ați mai pus o întrebare în legătură cu punerea în aplicare a regulilor legate de combaterea spălării de bani. Încă o dată vreau să vă spun că trebuie să avem un sistem coordonat, ordonat, credibil de combaterea spălării de bani în Europeană pentru a ne ocupa de aceste probleme în Uniunea Europeană și să nu așteptăm ca americanii să ia inițiativa aici. Vă mulțumesc. Domnul Hayes. Domnule vicepreședinte, bun venit înapoi la comisia noastră Econ. Am două întrebări doar. Una se referă la planul de acțiune referitor la serviciile financiare pentru consumatori. Uh, pentru că pentru consumatori nu suntem pe, cu adevărat pe o piață unică, unificată, iar activitatea contra, transfrontalieră în materie de pildă de credite imobiliare este extrem de redusă astăzi în Europa. Ce facem? Ce progres înregistrăm? Ambițiile par cam mici. În țara mea, aici avem o, o o medie de 2,2%, în alte țări 1,2%, fac media europeană este 1,2%, e nevoie de concurență, de spirit concurențial, de dragul consumatorilor, să, crea, să scadă costurile, să scadă uh, proverile pentru consumatori, ca să aibă o mai mare posibilitate de alegere. Deci ce facem cu acest uh, plan pentru serviciile financiare la adresa consumatorilor? Apoi, ați vorbit în Parlamentul nostru în legătură cu uh, Uh, reforma referitoare la piața monetară. Aici e nevoie de a face mai multe pentru a reduce riscul sistemic. Aici suntem în urma americanilor. Apoi, știți că există o serie de, de, de temeri legate de anumite practici de, de tip bail-in. Uh, Uh, lucruri pe care le-a menționat și ESMA. La Consiliu, în prima fază, nu s-a făcut nicio propunere, niciun amendament. Inițial, la un moment dat, uh, vine ceva și spune ESMA, Comisia este de acord și cu asta basta. Am aici o întrebare și cred că ea este una esențială. Este oare rezonabil să iei o, o astfel de decizie de nivel 1 fără nivelul 2, pentru că excludem aici colegiuitorii și codecizia. Mi se pare că, practic, suntem uh, trecuți cu vederea în acest exercițiu. Da, mulțumesc. În primul rând, în ceea ce privește uh, planul de acțiune referitor la serviciile financiare uh, pentru consumatori, da, am spus că avem o mm, propunere specifică legată de plățile trans transfrontaliere pentru a extinde principiul acestor plă plăți care se pot face peste tot în Europa, Europayments, și împreună cu comisia dumneavoastră lucrăm pe acest dosar și sperăm că adoptarea lui va interveni în cursul acestui mandat pentru că va reprezenta uh, consecințe tangibile pentru consumatori și pentru integrarea financiară. Apoi, Uh, în decembrie anul trecut am pus pe picioare un grup de experți care să se ocupe de uh, Know Your Customer și alte posibilități de identificare la distanță sau electronică a uh, clienților și asta în mod transfrontalier acest principiu de know your customer uh, trebuie să fie asimilat de către bănci ca să se înțeleagă acest uh, demers. Am văz- ați văzut de asemenea că mai avem alte propuneri pentru a elimina obstacole transfrontaliere pe, în calea furnizării de servicii financiare. Am uh, menționat PEPS. E, știm bine că pensiile private și sunt foarte dezvoltate în anumite țări, mult mai puțin în altele. Se pune acum problema de a avea un uh, produs de pensie pan-europeană care face parte din serviciile de detail uh, financiare din planul nostru de acțiune și din uh, inițiative similare, dar în orice caz pot să vă asigur că Comisia Europeană e foarte atentă la acest plan de acțiune referitor la serviciile financiare pentru consumatori. Apoi, în ceea ce privește acel Share Distraction Mechanism, vor exista niște discuții, iar serviciul juridic de la Comisie a confirmat Poziția ESMA în legătură cu acest mecanism uh, propus, e vorba de shared cancellation, în sensul că el nu se potrivește cu mm, regulamentul privind cadrul financiar multianual, iar serviciul juridic al uh, Comisiei s-a hotărât să producă, să publice acest uh, aviz Mm, în urma unui, uh, unei notificări de, dorin, de acces la documente și deci aceasta a devenit uh, ceva de notorietate publică pentru toate părțile interesate. Mulțumesc uh, foarte mult! Știți că la Parlamentul nostru acest subiect este văzut în fel și chip și avem încredere în uh, ce ne spune Comisia? Domnul Fernandez, bună ziua! Bună ziua, domnule vicepreședinte, mă bucur că sunteți aici, printre noi. Cred că e bine să folosim acest gen de ocazii de audieri pentru a vă pune întrebări, pentru a urmări ce se întâmplă la comisie și pentru a transmite informații alegătorilor noștri care urmăresc cu atenție ce facem noi aici, dar și ce se întâmplă la comisie. Comisia a prezentat un regulament uh, către Parlament, către Consiliu, deci către uh, colegiitori, acum doi ani și jumătate de deci jumătate din mandat, 30 de luni, un regulament care este blocat aici la Consiliu. Mai mult decât atât, e paralizat la Consiliu, însă aici noi, în Parlament, deja de vreo 5 luni n-am mai avut niciun fel de ședință. Ultima ședință a raportorilor din umbră pe acest raport și cred că știți cu toții și recunoașteți acest lucru, e vorba raportul Levis, a avut loc pe 13 decembrie anul trecut. Au trecut deja 5 luni și nu avem nicio altă dată prevăzută în calendar pentru a organiza o vreo ședință pe viitor în următoarele săptămâni. De aceea doresc să profit de ocazie pentru a spune cetățenilor că noi cei care lucrăm în acest Parlament, unora dintre noi ne e rușine pentru că unii colegi din Parlament nici măcar nu sunt în stare să avanseze în discuțiile pe un dosar foarte important. Important pentru că am avansat foarte mult pe Uniunea Bancară, avem o rezoluție comună, avem o supraveghere comună, avem același cadru de reglementare pentru entitățile bancare, dar dacă apare vreo problemă într-o entitate bancară derivată din această supraveghere bancară, cine va plăti? Cei care sunt deponenți, deponenții din toate statele membre. Și asta e ceva care nu mai poate continua așa. Acum un an de zile am văzut cum autoritățile europene au hotărât să rezolve situația uh, bancului, băncii Banco Popular. Dacă nu, atunci de, uh, deponenții spanioli ar fi trebuit să asume costurile unor decizii luate la Bruxelles și lipsa de progres. Asta nu are sens. Ori avansăm, ori vom da pași înapoi și anumite grupuri chiar au reușit să negocieze, să dialogueze și să propună inițiative diferite, inițiative sub complementare cu cele ale Comisiei Europene, în așa fel încât negocierile să avanseze. Și știți asta foarte bine, domnule comisar. GUE, noi, Verzi, am încercat să creăm un cadru ca să putem negocia cu liberale, cu PPE, cu restul grupurilor. Și asta a avut loc în decembrie și nici în ziua de azi nu avem niciun fel de răspuns. Și cel mai rău e faptul că la Consiliu va avea loc luna viitoare o ședință și o să vedem dacă o să ajungă la vreun acord politic. Însă Parlamentul va veni prea târziu și nu ne-am făcut munca. Nu am răspuns așteptărilor cetățenilor. Pentru că ei de asta ne-au votat, de aia ne plătesc, nu? Să ne facem munca. Uh, well, uh, on this, um, uh, I can uh, uh, only agree, of course, all from the... Nu pot decât să fiu de acord. Comisia Europeană regretă faptul că s-au înregistrat progrese atât de limitate pe dosarul EDIS din 2015, momentul în care a fost făcută propunerea legislativă. Știți că și Comisia Europeană reflectă pe marginea motivelor care explică împotmolirea acestei, uh, acestei propuneri, care sunt uh, chestiunile legate de riscul moral din acest dosar. Și am încercat să vedem cum putem să introducem Medis într-un mod mai treptat, cu o primă etapă de a furniza sprijin Uh, de fonduri lichide fără o mutualizare a pierderilor și am discutat în comisie cum putem trece din de la primul pas la al doilea pas care ar reprezenta un sistem de partajare a riscului mai extins european. Oricum, uh, Comisia Europeană își dorește un sistem de partajare a riscului complet european, însă suntem dispuși să discutăm Um, care ar fi pașii cei mai adecvați pentru a ajunge la atingerea acestui obiectiv. Cu toate acestea, sperăm că în continuare că ideile prezentate anul trecut ar putea fi utile pentru a găsi o soluție de compromis. În Consiliu am văzut că munca la nivel tehnic evoluează destul de bine Grupul de lucru din Consiliu se ocupă de acest uh, subiect și președinția Bulgariei lucrează la diferite puncte tehnice legate de prima fază. Din punct de vedere politic, sunt exprimate în continuare opinii divergente de către statele membre. Însă Comisia Europeană este angajată să respecte această propunere, să o faciliteze. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar. Da, și mie mi se pare greu de înțeles. Nu faptul că există o divergență de opinie, este un lucru normal, însă faptul că nu există reuniuni pentru discutarea acestui dosar. Asta este inacceptabil. Putem să nu fim de acord, însă ideea este de a ne continua activitatea să găsim un compromis, indiferent de forma sa uh, finală. Aceasta poate fi supusă unui vot și rămâne de văzut. Însă să paralizezi uh, activitatea unei echipe de negociere nu este ceva uh, corect. Domnul Chirțos. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule vicepreședinte, v-aș ruga dacă puteți să ne uh, rezumați evoluțiile și impactul Brexitului asupra serviciilor financiare. Ați spus că înaintăm repede din punctul de vedere al Brexitului și aș dori să vă întreb dacă puteți să ne furnizați informații privind chestiunile care au fost discutate și chestiunile care trebuie să fie discutate. Și aș avea o altă întrebare legată de reducerea și partajarea risc, uh, riscului, fundamentele Uniunii Bancare. Mie mi se pare că datorită evenimentelor din uh, Italia ne vom uh, confrunta cu mai multe riscuri și aceasta este percepția pieței, pentru că um, rata, uh, dobânda pentru obligațiunile de stat din Italia și din Grecia cresc și nu prea există apetit de partajarea riscul, riscului, mai ales în unele state ca Germania sau altele, Austria. Deci cum o să reușiți să împăcați, să faceți față acestei noi evoluții care nu prea ne dă motive să fim optimiști? Mulțumesc. În ceea ce privește prima întrebare privind Brexitul, după cum am spus, munca este în desfășurare Și eu mă voi concentra mai ales pe sectorul financiar care ține de portofoliul meu. Ce am făcut în lunile anterioare? Am ajutat să să publicăm așa numitele note pregătitoare care prezintă diferitele uh, acțiuni pregătitoare uh, pentru actorii de pe piață, pentru diferitele instituții de a face față diferitelor scenarii posibile în urma Brexitului. Există de asemenea un acord de a crea un grup de lucru tehnic uh, la care să uh, condus de reprezentanța BCE și reprezentanța Băncii Angliei pentru a discuta diferite scenarii de risc care să apară cu ocazia datei Uh, Brexitului 30 martie 2019, inclusiv efectul uh, marginii prăpastiei dacă nu se ajunge la un acord. Obiectivul nostru este de a obține un acord care să permită un, o retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeană ordonată. Știți că uh, dacă am avea un acord politic privind uh, perioada de tranziție, acesta ar uh, atenua preocupările, însă perioada de tranziție uh, face parte din acordul de retragere. Deci avem nevoie de un acord pe marginea acordului de, retrag, de retragere. Și din acest punct de vedere se continuă discuțiile, se discută în continuare chestiunea frontierei din, uh, dintre Irlanda și Irlanda de Nord. Rămân de discutat viitoarele relații vamale între Uniunea Europeană și Regatul Unit. Deci, activitățile continuă, munca continuă, însă se apropie martie 2019, mai avem mai puțin de un an la dispoziție. Apoi, cealaltă întrebare privind uh, reducerea riscurilor, partajarea riscurilor și ultimele evoluții din statele membre, inclusiv cele din Italia. După cum știți, nu ne exprimăm pe marginea mm, procesului de formare a guvernelor din, state mer- din statele membre. Fiecare stat membru trebuie să-și respecte pro- propriile dispoziții constituționale din acest punct de vedere. Pentru noi, este important să insistăm asupra importanței disciplinei um, fiscale în cadrul Italiei, reducerea deficitului bugetar, a datoriei suverane sunt uh, factori de risc uh, important care au un impact asupra evoluției economice. Am purtat discuții cu guvernul italian actual, am convenit traiectoria fiscală pe anul în curs și acesta este mesajul pe care îl transmitem și noului guvern, că acest curs trebuie să fie respectat. Mulțumesc! Mulțumesc! Paul Tang Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență. Știți că Comisia Econ a adoptat deja raportul din propria inițiativă privind uh, finanțele sustenabile. Salutăm planul de acțiune din partea Comisiei. Știți că acesta se va bucura de sprijin din partea uh, Parlamentului European. Eu cred că avem nevoie de o schimbare profundă, cuprinzătoare în sectorul financiar, care încă nu a început. Și întrebarea pe care o avem este următoarea propunerea pe care o veți face săptămâna viitoare de schimbare va fi suficient de largă sau nu? Și aș dori să vă dau trei exemple. Încep de la uh, taxonomie, uh, active vers și uh, maro, însă nu sunt inclus și alți uh, factori uh, economici, sociali și de guvernanță, încălcarea drepturilor omului, uh, planificare fiscală uh, agresivă. Deci dacă începeți doar cu factorii vest, poate veți neglija ceilalți factori. În al doilea rând, mi se pare că nu, nu este inclusă ideea activelor uh, deteriorate ni se pare important să fie, da, să fie incluse cerințele de, de, de capital și, și alte uh, și să fie o abordare cât mai cuprinzătoare. Și apoi uh, propunerea privind uh, responsabilitățile fiduciare, deci investitorii trebuie să țină cont nu doar de implicațiile financiare, dar riscurile legate de uh, economie, uh, societate și guvernanță trebuie să fie prezentate tuturor uh, investitorilor. De ce nu sunt uh, incluse și băncile care sunt actori importanți pentru sectorul financiar din Europa. Aceasta, aceasta este situația. Deci, deci, de ce să includem doar gestionarii de Uh, fonduri de active și de fonduri de pensii, de ce să nu includem și băncile? Foarte bine, vă mulțumesc pentru faptul că sprijiniți, uh, vă manifestați sprijinul pentru planul de acțiune pentru finanțe sustenabile. Într-adevăr, ne dorim să avem o acțiuni uh, ulterioare planului de acțiune, uh, planului de acțiune cuprinzătoare și intenția noastră este de a urm- urmări într-un mod sau altul toate recomandările cheie din raportul adoptat de Parlamentul European. Revenind acum la unele din chestiunile specifice amintite de dumneavoastră privind taxonomia. Ce propunem în acest moment este înființarea unei structuri de guvernanță a taxonomiei și odată ce va exista această structură de guvernanță, ea se va putea ocupa în mod concret de taxonomie. Și am spus că atenuarea schimbărilor climatice ar putea să fie un prim rezultat din punctul de vedere al taxonomiei, pentru că este deosebit de important pentru uh, dezvoltarea unei serii de părți verzi a planului de, acțiuni pentru, uh, de acțiune pentru a ajunge la finanțe sustenabile, însă activitatea ulterior va fi extinsă și asupra altor domenii care acoperă factorii ESG. Acest lucru va fi clar în viitoarea propunere făcută. Deci o să începem cu atenuarea schimbărilor climatice, dar activitatea va continua și se va extinde și în alte domenii. Oricum, în ceea ce privește activele um, a căror valoare s-a deteriorat, ideea noastră este de a reduce riscul firmelor de a rămâne cu asemenea activa a valoare s-a deteriorat în, în portofoliul lor și trebuie să vedem cum putem să mergem cum, cum putem merge mai departe în acest sens. Apoi, datoria fiduciară. Aceasta ar, ar, trebui să îi vizeze pe gestionarii de fonduri de active, companii, companii care gestionează banii oamenilor, care investesc banii consumatorilor să prezinte diferite, diferite uh, decizii. Dacă ești o bancă, dacă ești un client al unei bănci, ai un uh, cont, cont, banc, uh, cont la o bancă, nu prea ai uh, posibilitatea de a alege încotro se îndreaptă investițiile băncii respective. Este un uh, domeniu în care suntem deschiși uh, oricărei, oricărei sugestii, însă trebuie să ne gândim exact care vor fi serviciile uh, furnizate. După cum am spus, ne dorim să avem un follow-up ambițios și așteptăm cu nerăbdare să lucrăm cât mai de aproape cu Parlamentul European pentru ca toate aceste dosare să fie adoptate încă în acest mandat legislativ. Mulțumesc, Thomas Mann. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte al Comisiei. Ați aflat cât de puternic este sprijinul uh, Parlamentului European pentru multe din ideile exprimate de Comisia Europeană. Aici sunt și ne-ați spus și care ar putea să fie uh, contribuția Parlamentului European. Aș dori să vă întreb ce se întâmplă cu evoluția ulterioară a Uniunii Bancare. Uh, EDIS este foarte important. Clienții trebuie să fie protejați în momentul în care o bancă trece printr-o uh, procedură de uh, insolvență. Însă ce se întâmplă pentru a, pentru a ajunge la o partajare a, a pierderilor? Um, cred că trebuie să dispară creditele ne, neperformante. Conform informațiilor pe care le am eu, suma acestor credite neperformante este de 760 de miliarde de euro. Aș dori să vă întreb dacă este o sumă um, adevărată și apoi care sunt instrumentele de care dispunem pentru a avea garanții că uh, banii contribuabililor nu vor fi folosiți pentru a sprijini uh, băncile falimentare. Al doilea subiect este Italia. A spus că uh, Comisia nu poate uh, se, nu, că Comisia nu se poate implica uh, în uh, procesul de formare a unor guverne. În Italia s-a ajuns la uh, formarea unui guvern de către populiști și s-a cerut o iertare a o ștergere în valoare de 250 de miliarde de euro a datoriei suverane de către BCE. Oare ce părere vor avea uh, grecii vis-a-vis -vis de această față de această idee? Uh, situația se deteriorează și Banca Centrală Europeană cumpără în continuare obligațiuni de stat. Oare nu există și o poziție din partea Comisiei Europene? Știu că Banca Centrală Europeană trebuie să fie independentă, însă Comisia Europeană ar trebui să adopte o poziție. Cerințele, uh, cererile dumneavoastră sunt uh, corecte de a reduce bugetul, deficitul bugetare. Și sunt cereri pe care le-am adresat tuturor statelor. Nu putem să prevedem o derogare pentru Italia. O serie de întrebări. În primul rând, în ceea ce privește EDIS și um, partajarea pierderilor care să meargă mână în mână cu reducerea creditelor neperformante. După cum am spus, am discutat o posibilitate de introducere treptată a EDIS, pornind de la uh, sprijin de fonduri lichide și mergând înspre partajarea pierderilor și, într-adevăr, reducerea creditelor neperformante este un punct discutat în acest sens. Cifrele pe care le-ați uh, amintit Cifra din al doilea uh, raport de progres privind de creditele neperformante menționează 910 miliarde de euro. Poate există o diferență a metodei folosite. Oricum, am asistat la o reducere a ponderii acestor credite neperformante de la 6,7% în vârful crizei la 4,1% acum, însă ultimele cifre vor fi disponibile dacă nu așa mâine. Deci mâine vom putea vedea care sunt cifrele de actualitate actuale. Apoi, V-ați referit la cele 230-250 de miliarde de euro de a, ștergere a datoriei care ar fi fost cerute de partidele care negociază acum guvernul din Italia. Ei bine, partidele respective au menționat că această cifră a pornit de la un proiect de guvernare care nu mai este valabil, deci nu mai există o asemenea idee în actualul program de guvernare. Also because it would be a paradox because domnul Gualtieri. Dar ar fi fost un paradox pentru că activele respective țin de uh, Banca Centrală a Italiei și ar fi fost până la urmă o chestiune contral, deci, uh, total contraproductivă. Deci o idee total irațională. Dar există și alte idei minunate de a elimina taxarea celor mai bogați cetățeni. O idee foarte inteligentă. Nina Gil. Good morning. Um, can I say, uh, Vice President... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun domnului vicepreședinte că salut angajamentul său către finanț- finanțele sustenabile. E o prioritate și aștept cu nerăbdare propunerile dumneavoastră săptămâna viitoare în ceea ce privește taxonomia. Eu cred că aceste propuneri trebuie să fie foarte ambițioase uh, Uh, ținând seama și de raportul Scott Cato pe care noi l-am votat. Și ca să, răspun- ca să preiau răspunsul noastră la întrebarea lui Paul Tang, dumneavoastră a spus că o să fie Or să fie mai puțin factori ESG. Aș vrea să știu ce alți factori vom avea. Vom avea anumite standarde referitoare la uh, drepturi sociale, la uh, drepturile omului. Eu cred că trebuie să examinăm aceste chestiuni uh, pe termen scurt, dar pe termen lung mai e și un alt aspect. Trebuie să ne asigurăm că aceste finanțe ecologice devin un standard uh, comparativ cu marea majoritate a finanțelor uh, neecologice care există. Cum veți rezolva acest problemă? Ați ați menționat deja ceva pe această temă, dar iată că astfel ajung la cea de-a doua temă. Ieri am discutat raportul referitor la regulile prudențiale pentru firmele de investiții și colegiuitorii au intenția în negocierile MIFID să se asigure că acel cadru de echivalență va permite să existe uh, oportunități de finanțare pentru cei care participă pe piața uh, de capital europeană. Însă am înțeles că există și dorința de a limita anum, cerințele de evaluare pentru a reduce eventual o participare a anumitor firme pe piețele europene. Întrebarea mea este următoarea. Uh, cum evaluează Comisia o astfel de restricționare a accesului? Care ar putea fi uh, consecințele pentru IMM-uri? Când uh, noi știm foarte bine că mare parte din firmele de investiții vin din Regatul Unit, deci în contextul Brexit, și atunci nu vor mai putea eventual avea acces la piața europeană pe viitor. Și uh, în 24 aprilie noastră a spus că sectorul financiar trebuie să aibă o poziție de lider și să se asigure că va exista continuitate pentru astfel de activități. Și credeți cumva că piața singură poate rezolva acest lucru? Cum, uh, care sunt detaliile? Cum poate piața să rezolve acest lucru dacă nu vom avea un cadru de reglementare clar? Ați avut întâlniri, nu știu, cu uh, cancelarul, ați avut uh, întâlniri cu reprezentanții ai uh, uh, Bank of England, uh, ca, care sunt rezultatele astfel, unor astfel de negocieri? Și, domnule președinte, m-aș întoarce la un alt aspect uh, Uh, dumneavoastră l-ați uh, spus pentru a răspunde la colegului Brian uh, Hayes. Eu înțeleg cum stă treaba cu uh, piețele de capital, dar dacă e un subiect atât de important, atunci de ce Comisia nu a venit uh, cu o propunere în acest sens, care să fie uh, corect dezbătută? Mulțumesc! Uh, ok, so, uh, indeed, uh, many... Da, într-adevăr, multe întrebări. Așa că mai întâi, referitor la finanțarea durabilă, sustenabilă și taxonomie. După cum am spus, pe schimbări climatice și apoi, evident, asta se poate uh, ex extinde și la alți factori, întrebarea fiind când. Acum, totul depinde de munca legislativă, pentru că ceea ce vom propune noi la nivel legislativ nu e taxonomie ca atare, ci structură de guvernanță a taxonomiei. Deci, în planul nostru de acțiune, e scenariul optimist, care să sperăm se va materializa și dacă cadrul legislativ va fi, va fi finalizat, să zicem, într-un termen de un an de zile, vom avea taxonomia rezolvată în primul trimestru al lui 2019 poate vi se pare optimist acest scenariu, însă dacă se respectă calendarul la nivel legislativ, e posibil. Și acum, evident, nu pot să anticipez care va fi viteza cu care vom avansa în munca noastră pe taxonomie. Dar, să zicem, aceasta e ideea, acestea sunt intențiile noastre. Astfel vrem să abordăm subiectul. Și, evident, așa cum am mai spus și înainte, ne dorim să avem un plan de acțiune cuprinzător care să cuprindă diferite sectoare și tipuri de servicii financiare, în așa fel încât să ne putem asigura că există stimulentele necesare pentru întregul sector și că există această, acest transfer, această evoluție spre finanțe durabile și ecologice. Apoi, în ceea ce privește cadrul de reglementare pentru firmele de investiții, da, e adevărat, ceea ce am făcut este să avem o evaluare a propunerii noastre să nu restricționăm regulile de echivalență, prevederile de echivalență, ci să ajungem la un cadru corect de uh, echivalență. Dar, evident, subiectul e vast pentru că nu considerăm echivalențele ca un cadru potențial de cooperare uh, cu Regatul Unit. Până în prezent, eu aș spune că acest cadru de echivalență a fost foarte puternic. Peste 200 de intervenții, uh, e vorba de diferite jurisdicții și aș spune pentru economiile mari, E clar că Uniunea Europeană se bizuie pe acest cadru de echivalență și nu e nevoie de alte măsuri. Noi considerăm că echivalențele acestea ar putea să joace un rol deosebit de important, de asemenea și în relațiile noastre viitoare cu Regatul Unit, post-Brexit. Ideea nu e să restricționăm accesul, ci să ajungem la un acord pe aceste echivalențe și în acest sens am venit cu un document deja anul trecut, în 2017, care a subliniat abordarea noastră uh, referitoare la echivalențe și în contextul post-Brexit. Apoi, în ceea ce vrește continuitatea contractelor. Evident, există diferite părți ale contractelor. Spre exemplu, derivative, asigurări. Evident că pot exista diferite soluții ce pot fi implementate direct de sector, de industria aceasta. Dar există și alte diferite căi pentru a ne asigura că putem dezvolta soluții potrivite, nu știu, la nivel național, și dacă e necesar, ne putem gândi și la un eventual transfer de competențe către entități europene, accesul la CCP. În acest sens, anumite riscuri sunt evaluate și vom veni cu o propunere și încă o dată e clar că și industria ca atare poate juca un rol uh, în acest sens. Iar pentru celelalte infrastructuri de piață, schemele de depozit, trebuie să identificăm riscurile. Riscurile acestea oricum sunt mai reduse față de stabilitatea financiară și cu siguranță pot fi rezolvate de la caz la caz dacă e nevoie. În orice caz, unul dintre acele domenii în care Banca Centrală Europeană și Bank of England conlucrează și vor conlucra, pentru că asta confirmă, de fapt, că acele efecte de disc, discrepanță uh, care sunt un risc să nu devină și realitate și să rămână la nivel de potențial doar. Apoi, E clar că subiectul MFF a fost deja discutat, e vorba de colegiuitori, nu aș avea multe de adăugat în acest sens. Uh, ceea ce noi ne dorim este să gestionăm riscul și acest lucru se face la nivel de colegiuitori. Și este de altfel și unul din argumentele care subliniază faptul că practica aceasta nu corespunde cu regulile actuale și regulamentele actuale ale Uniunii Europene. Încă o dată, evaluarea juridică există, e disponibilă, e publică, așa că n-ar mai fi multe de adăugat. Thank you, Ludek Niedermayer. Mulțumesc și acum colegul Niedermayer. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră alături de noi. Dați-mi voie să mă întorc la începutul dezbaterii noastre, când am vorbit despre timp și calendar. Evident că acest lucru reprezintă niște limitări în ceea ce privește capacitatea noastră de a rezolva aceste dosare la timp. Însă, până la urmă, eu am impresia că nu e vorba doar de timp. Edis a fost menționat. Dați-mi voie să mă refer un pic la asta. Sentimentul meu este că situația în care ne aflăm nu este consecința unor dezacorduri, nu știu, de tehnice sau din punct de vedere al calendarului, ci mai degrabă e vorba de încredere. Încredere între diferitele guverne europene și încrederea în diferite instrumente care au fost introduse și care sunt foarte importante. Spre exemplu, SSM, și ca să putem avansa, trebuie să rezolvăm mai întâi problema aceasta a încrederii scăzute. Și dați-mi voi să vă pun două întrebări în acest sens. Mai întâi, dacă există astfel de dosare în care nu se înregistrează progrese din motive tehnice, bun, eu cred că acestea mai degrabă vor depinde, rezolvarea lor va depinde mai degrabă de rezolvarea problemei lipsei de încredere și eu cred că Comisia nu poate rezolva asta doar prin metode tehnice, ci va trebui să restaureze încrederea în anumite elemente, în anumite instrumente. Cum veți face acest lucru? Well, uh, on this, uh, uh, I would say uh, this is a question which... Uh, da, aș spune că e vorba de o întrebare care se referă la echilibrul acela între reduce, necesar între reducerea riscului și sporirea încrederii referitor la riscurile partajate. După cum spuneam, există un acord al ministrilor de finanțe europene din 2016 pe așa numita foaie de parcurs de reducerea riscurilor. Și trebuie să spunem că mare parte din ce figurează în această foaie de parcurs pe reducerea riscurilor e deja un rezultat obținut, uh, înaintat de comisie, ci un rezultat concret este pachetul bancar 2016. Deci, noi am făcut progrese substanțiale pentru a reduce riscurile așa cum uh, s-a prevăzut în foaia de parcurs uh, semnată de ministrii de finanțe. Și în acest sens, această foaie de parcurs reprezintă și o bază pentru evaluarea reducerii riscului partajat. Și noi considerăm că au a venit momentul să ajungem la un acord în acest sens și să sperăm că vom fi în măsură să înregistrăm progres, mai ales pe etapa întâia a EDIS. Pentru că au fost tot felul de discuții și în anii precedenți ce înseamnă această reducere a riscului, ce înseamnă riscul partajat. Și acum trebuie să spunem că am venit cu deja cu un rezultat substanțial, concret pe reducerea riscurilor și noi credem că acest lucru reprezintă o bază și pentru următorii pași în această direcție. Thank you. Da, mulțumim. E clar că există această întrebare a riscului, dar poate putem vorbi a, a încrederii și putem vorbi și de prejudiciu. Un element foarte important, mie mi s-a părut nostim. Dacă am fi avut regulile actuale în ultimii 20 de ani, mă gândesc că țările, anumite țări ar fi fost contribuitori net că, către uh, pentru transferurile către Germania și țările de jos. Da, e clar că în, prejudiciul, dar în paralel și încrederea sunt elemente importante. Albert Sand, mulțumesc, domnule președinte. Am și eu, domnule comisar, două întrebări. Prima întrebare se referă la dezvoltarea uh, criptomonedelor. E clar că acestea există și uh, știm că există un document din partea Comisiei din februarie anul trecut referitor la acestea. Dar știm că există mult și, și mult scepticism. S-a pus accentul pe riscuri și nu pe oportunități, deși anumite contracte derivative, care nu sunt mai uh, riscante sau mai complexe, se bizuie pe aceste criptomonede. Sectorul poate beneficia de oportunități și uh, de schimburi în aceste criptomonede, care pot fi foarte pozitive, după părerea noastră. Și mă gândesc care sunt progresele în acest domeniu la nivel european. Cum evaluați dumneavoastră dezvoltările recente și care e poziția statelor membre pe acest subiect? Și cea de-a doua întrebare. Având în vedere structura uh, mediului de afaceri, sistemul de finanțare al IMM-urilor, mai ales în sudul Europei, e în declin. Și, de fapt, fondurile nu sunt disponibile, IMM-urile au dificultăți. Și ajungem la un nivel de finanțare comparativ cu cel care exista în perioada de criză pentru IMM-uri. Atunci ce putem face? Cum putem interveni? Știm că s-a lansat o consultare recentă cu factorii interesați în acest sens și care, este, care sunt măsurile la care se gândește Comisia și care ar fi durata. Oare putem să concluzionăm acest lucru înainte de finalul acestui mandat? Și o a treia întrebare pentru a mă referi la ceea ce spunea din aur colega Nina Gil referitor la asiguratori și la cei care furnizează prestații de pensii. Continuitatea contractelor în contextul Brexit, a aranjamentelor actuale, trebuie să poată să existe și să fie valabilă peste tot, în toată Uniunea Europeană, în toate statele membre. Care sunt rezultatele negocierilor Brexit pe acest subiect? Puteți garanta tuturor cetățenilor tuturor cetățenilor care au astfel de asigurări și contracte de pensie cu firme uh, uh, din Regatul Unit că va exista continuitate și că în continuare vor avea drepturi uh, care vor fi garantate în virtutea acestor contracte. Uh, ok. Um, uh, so, uh, first... Mulțumesc pentru aceste întrebări. Bun, mai întâi, în ceea ce privește criptomonedele, criptovalută. După cum știți, pe acest subiect avem o poziție care a fost oglindită și în acțiunea și planul de acțiune fintech. Acolo figurează abordarea noastră pe aceste produse. Da, acestea pot fi considerate drept uh, produse promițătoare. Dezvoltarea lor trebuie să uh, fie în uh, interesul economiei, dar în același timp trebuie să fim totuși conștienți și de riscuri. Tocmai de aceea am cerut din partea autorităților de supraveghere o actualizare a informațiilor referitoare la aceste criptomonede. Pentru că, bun, acestea au o natură speculativă destul de acută și deci, evident, acest lucru asociază niște riscuri. Nu sunt garantate de nimic, e, sunt garantate doar de cerere și ofertă. Și există riscuri ca oamenii să-și piardă investițiile făcute în acele criptomonezi. Un al doilea element – și de altfel, cuvântul ca atare, criptomonedă, e înșelător. Banca Centrală Europeană a subliniat de multe ori acest lucru. În Uniunea Europeană avem doar o singură monedă și aceasta este moneda euro. Deci putem vorbi de criptoactive, cripto, nu știu. Dar acestea trebuie să funcționeze într-un cadru strict reglementat. Aceste criptoactive au diferite trăsături și ar putea eventual să facă obiectul unor uh, uh, cadre de reglementare specifice, diferențiate. Apoi, de asemenea, uh, în directiva referitoare la lupta împotriva spălării de bani avem astfel de prevederi schimburile în criptomonede trebuie să facă obiectul uh, acestei directive, cerințele de luptă împotriva spălării banilor trebuie să fie aplicate și respectate și în cazul acestor criptomonede. Aceste elemente trebuie să fie luate în considerare când vorbim despre evoluția viitoare a acestora. Apoi, în ceea ce privește listarea, cotarea în bursa a IMM-urilor și sistemul lor de finanțare, a existat o propunere recent, ideea fiind să facilităm posibilitățile de care dispun IMM-urile de a avea acces la piețele de capital, în așa fel încât piața lor să fie o piață în creștere. E una din priorități. Așa cum am uh, subliniat și în evaluarea la jumătate de mandat a Uniunii Bancare și Monetare. Și noi am venit cu o... vom veni în 23 mai cu o propunere în acest sens. Apoi, continuitatea contractelor, cea de-a treia întrebare. După cum am spus deja, e unul din acele domenii care în momentul de față este evaluat de către autoritățile de supraveghere și de reglementare. Și acest lucru face parte din uh, munca depusă de grupul de lucru pe care l-am menționat adineori. Cu siguranță, vom încerca să reducem uh, discrepanțele sau întreruperile de furnizare de servicii prevăzute în aceste contracte, însă nu am terminat încă munca de evaluare. Și mai sunt în continuare destul de multe chestiuni rămase în suspans, care trebuie să-și găsească o soluție există mm, anumite ezitări, nevoie de anumite garanții. În orice caz, negocierile sunt în curs, iar rezultatul încă nu e 100% limpede. Însă, în orice caz, uh, încercăm să avansăm în mod structurat și să reducem la maxim întreruperile uh, pe aceste contracte. Thank you very much. Think it has been, uh... Mulțumesc foarte mult. Așa cum ne așteptam, am uh, avut parte de o dezbatere și schimb de vederi cât se poate de fructuoase și interesante. Mulțumesc uh, domnului uh, vicepreședinte pentru că a venit aici și pentru că uh, cu siguranță va mai reveni aici, continuând munca început acum câteva luni, continuând-o și sperând că vom putea să finalizăm toate dosarele noastre. Acesta este scopul nostru, în orice caz. Mulțumesc și colegilor care au depus eforturile care se impun pentru a ne îmbunătăți posibilitatea de a avea un cadru de reglementare care să ducă la creștere și uh, stabilitate financiară. Domnule Coburn, am terminat acum, să știți urmăm ordinea de zi uh, am terminat și cu intervențiile spontane. Acum avem alte subiecte discutat. Grupul dumneavoastră politic a primit uh, timpul de vorbire care se impune, așa că acum am terminat cu acest subiect și trecem la următorul subiect de pe ordinea de zi. Yeah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 Dear colleagues, let's move to point 11 of our agenda. I would like to... Dragi colegi, trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi. Vreau să-l salut aici pe domnul Jean-Paul Gozes, pe care cunoașteți foarte bine cu toții și pe care îl apreciem, fostul nostru coleg. Astăzi ne vizitează la Econ ca și președinte al uh, bordului EFRAG, Dânsul este însoțit de domnul Andrew Watchman, care este președinte director general și director uh, sau președinte al grupului de lucru al experților. Știți foarte bine că în ultima vreme chestiunile de contabilitate au jucat un rol deosebit în activitățile noastre ale Econ și avem și un uh, grup de lucru permanent, IFRS, legat de standardele în contabilitate, care urmărește aceste standarde actuale, viitoare, pe plan internațional, stabilirea lor și în Uniunea Europeană. EFRAG împreună cu uh, IFRS, fundații respectivă și cu POB, primesc uh, finanțare de la Uniunea Europeană și Parlamentul a cerut prelungirea aranjamentelor de cofinanțare pentru finanțarea IFRS și aceste audieri de la Econ uh, sunt legate de această cerere a noastră. Uh, și foarte bine că ne întâlnim astăzi cu cei de la EFRAG pentru că actualmente această instituție redactează avizul său pentru noul standard în domeniul asigurărilor IFRS 17. Și chiar și Parlamentul a hotărât să, adopteze o, să adopte o moțiune pentru rezoluție pe standardul IFRS 17 Uh, care poate să alimenteze reflexia uh, pe avizului pe care îl va da în fine EFRAG. În orice caz, Jean-Paul, îți dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Grație mille. Mă bucur foarte mult că am venit aici, în fața comisiei dumneavoastră. Am făcut parte din ea timp de 10 ani de zile și mă găsesc printre prieteni, în orice caz văd chipuri cunoscute. Uh, și vă mulțumesc că și lui Andrew și mie ne dați ocazia să, ne, să vă spunem ce se întâmplă cu activitățile EFRAG și mai ales ce se întâmplă cu acest nou standard, IFRS 17. Eu am fost uh, audiat în mai 2016 de către comisia dumneavoastră și atunci m-am angajat să consolidez relațiile cu Parlamentul dumneavoastră. Am încercat deci, să fac asta. Sper că și dumneavoastră sunteți de acord cu mine. Uh, Cam asta am încercat să facem și mă bucur că uh, avem acest grup de lucru permanent IFRS, uh, grup permanent prezidat de domnul Stolojan. Acum, trei subiecte le-aș aborda. Activitățile actuale ale EFRAG, IFRS 17 și apoi IFRS 9, uh, un subiect legat de capital. Uh, comisia ne-a cerut uh, acest lucru uh, la o solicitare de lucrăm cu Comisia, mă scuzați, la o solicitare a Parlamentului pe acest ultim standard. EFRAG are o misiune de interes general și anume de a se pune în slujba interesului public european prin elaborarea și promovarea uh, viziunii europene când vine vorba de informațiile financiare. Principalele noastre activități sunt acelea de a influența uh, pentru pregătirea normelor și standardelor de tip IFRS, apoi uh, sfaturi și avize date comisiei spre adoptare și apoi activități de cercetare. Cercetarea la EFRAG înseamnă că Europa Uh, are un rol aparte când vine vorba de dezbaterile în materie pe plan internațional. Iar uh, cercetările sunt conduse în funcție de prevederile care sunt făcute sau preconizările în materie de IFRS, dar se fac și consultări publice care ne ajută să ne identificăm propriile priorități. EFRAG uh, continuă să se perfecționeze. Iată de ce am și cerut în 2017 să li se facă un audit independent dar rezultatele au fost foarte bune. Le găsiți și pe site-ul nostru internet și asta se reflectă și în strategia noastră actuală. Iar EFRAG în următoarele luni își va juca rolul său în ceea ce privește planul, acțiunii, planul de acțiune al Comisiei pentru creșterea durabilă și de asemenea pentru o altă inițiativă. Corporate Awarding Globe. Acum, să ajung la standardul IFRS 17. De 20 de ani se lucrează uh, pe acest standard. El trebuie să locuiască standardul actual uh, IFRS 4, care uh, a fost emis în 2004. El trebuia modificat. El a fost gândit ca o soluție temporară pentru a permite o mare diversitate de practici contabile. Asta înseamnă că devenea mai greu să compari cifrele obținute. SB uh, a dorit să răspundă nevoi, IASB a dorit să răspundă nevoii investitorilor de a avea o mai mare comparabilitate a practicilor contabile și atunci uh, consecințele acestei noi norme sau standard uh, vor fi diferite asupra firmelor, având în vedere că în fiecare țară există practici contabile cumva împământenite iar multe companii de asigurări vor fi direct impactate de acest IFRS 17. Asta va însemna deci o mare schimbare pentru industria sau sectorul asigurărilor și va însemna niște angajamente de timp și de bani uh, în acest sector. Iată calendarul care, de lucru care este preconizat și la sfârșitul acestor scadențe, EFRAG își va da uh, avizul său uh, pentru a adopta acest standard pe baza unei analize robuste. Ne bucurăm că Comisia ne-a dat un timp de lucru suplimentar față de alte standarde și dorim ca acest aviz al nostru să fie formulat la sfârșitul anului ceva va fi publicat în acest sens în septembrie, apoi o consultare publică și în timpul verii lucrăm de altfel și vom lucra de altfel la acest uh, subiect. Bun, ce înseamnă acest exercițiu de reflexie pe marginea standardului IFRS 17? În primul rând, comitetul nostru a primit pe diverse căi de la părțile interesate preocupările uh, din, din diversele sectoare impactate am uh, făcut un studiu de impact pe un eșantion de societăți de asigurare. Acest studiu de impact este în curs și vom publica și o versiune simplificată și una completă a acestui uh, studiu de caz. De asemenea, conducem o serie de interviuri structurate cu utilizatorii ai uh, declarațiilor financiare împreună cu cei din mediul universitar. Uh, scriem o serie de note de tip academic în ce privește aceste subiecte și apoi avem și un studiu economic independent în ce privește principalele evoluții din uh, domeniul asigurărilor europene. A fost și el deja uh, comandat. Iată EFRAC și activitatea sa în ceea ce privește misiunea sa de bun public. Se va analiza riscul analizelor noastre. Mă refer la uh, tot ce înseamnă politica de asigurări, investițiile pe termen lung, tarificare, uh, stabilitatea pe termen lung și, general, competitivitatea acestui sector uh, economic din uh, Uniunea Europeană. Înțelegem că acest sector al asigurărilor este foarte important. El și investește în economia europeană, dar și furnizează o protecție și garanții pentru cetățeni și pentru firme. Iată de ce aprecierea compatibilității IFRS 17 cu uh, evaluarea de public good uh, este extrem de importantă. Până la sfârșit o să vedem dacă aplicarea acestui nou standard va însemna uh, niște costuri superioare, respectiv inferioare, uh, în comparație cu uh, costurile presupuse de punerea sa în aplicare. Pe lângă această evaluare de tip public good, uh, avem și o evaluare tehnică ea înseamnă nivelul de granularitate și se leagă de asemenea de modelul de afaceri, uh, profituri, contractele de reasigurări, printre altele. În general, vedem dacă acest standard se potrivește cu criteriile de adoptare și dacă informațiile sunt uh, sincere, fiabile și prudente mulți observatori consideră că acest nou standard aduce informații bune și semnificative și progrese în domeniul informațiilor financiare, însă uh, lucrurile trebuie în continuare aprofundate. Iată ce vreau să vă spun pe acest standard IFRS 17. Bineînțeles că dezbaterea va însemna că vom uh, răspunde la întrebări și vom vedea cum voi intra în detalii, inclusiv pe chestiunile tehnice, mă voi baza și pe Andrew. Acum câte ceva în legătură cu IFRS 9 și instrumentele de tip equity sau capital. E bine, în octombrie 2016, Parlamentul a cerut Comisiei să se asigure că acest standard nouă se potrivește sau este favorabil strategiei europene de investiții pe termen lung. Comisia a cerut efragului să își dea un aviz. În prima fază, destul de dificilă, a trebuit să facem o colectare de date, de informații, plus a fost greu să aducem la o definiție legată de ce înseamnă investițiile pe termen lung. Acum, faza a doua, posibile soluții, concentrându-ne mai cu seamă pe posibilitatea de a permite acea reciclare dacă ea poate să fie încadrată. Au loc consultări actualmente care se vor termina la sfârșitul acestei luni cu toate părțile interesate. EFRAG speră să-și emită avizul în al treilea trimestru al acestui an și vă mulțumesc pentru atenție, vă stăm la dispoziție pentru a răspunde la întrebări. Thank you very much. Mulțumesc. pentru această prezentare atât de completă. Domnul Stolojan are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte și domnule Gozes, bun venit, dar și domnule Watchman, vă salut. Ne bucurăm să vedem aici la Comisia Econ. Vreau să reamintesc colegilor că în ultimii ani am avut trei standarde care la un moment dat vor schimba modelul de afaceri în sectorul de afaceri, mă refer sectorul financiar 16, leasing 19, instrumente financiare și acum 17, contracte de asigurare. După ce am parcurs o serie de documente furnizate de IASB și EFRAG, putem să spunem că pentru companiile de asigurare IFRS uh, 17 este mult mai uh, complex decât standardul 9 pentru bănci. De ce? Pentru că o companie de asigurare trebuie să implementeze standardul IFRS 9 pe partea de active și activități de investiții, pe când IFRS 17 este pentru ă, tot ce înseamnă ă, responsabilitate. Și asta înseamnă că e foarte greu ca o companie de asigurări să facă față tuturor ă, acestor cerințe impuse de noile standarde. Am trei întrebări. Prima întrebare. Știm noi oare ce s-a întâmplat uh, la nivelul companiilor de asigurare din Europa, pentru că aceste companii au avut ocazia să amâne implementarea IFRS 9 până în uh, ianuarie 2021, când se pare că va fi implementat IFRS 17. Și a doua întrebare. Conform documentației primite de la ISB, se pare, sau așa au spus ei, că IFRS 17 nu va avea consecințe asupra pieței asigurărilor, ca și diversitatea produselor de asigurare sau consecințe asupra prețurilor. Ce credeți despre asta? Cel puțin în această etapă în care ne găsim și în care vă găsiți. Și mai am o întrebare legată de complexitatea implementării IFRS 17 de către companiile de asigurări, deoarece toată lumea spune, așa am primit noi semnale, cum că E vorba aici de timp, e vorba de costuri și mai e vorba și de oarește educație sau training pentru cei care lucrează în acest domeniu, pentru experți. Cine va face până la urmă grosul muncii? Da, bineînțeles, companiile de asigurări sunt cele aflate în prima linie, dar ce pot să facă ISB și EFRAG uh, pentru a le ajuta și cine va supraveghea faptul că aceste companii implementează așa cum trebuie acest standard IFRS 17, dar și standardul IFRS 9. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, stimate mm, Teodor, te consider un prieten și vreau să spun că eu, ca președinte al EFRAG, veghez uh, personal uh, astfel încât să existe contacte strânse și regulate cu toate părțile interesate și că există, să existe cu adevărat un dialog. Andrew mă va ajuta și pe partea tehnică cu completări, dar vreau să răspund punct cu punct la cele întrebate de tine. pentru că am experiență în, în, dobândită în întâlnirile mele cu cei din uh, asigurări. IFRS 9. După ce s-au depus amendamente adoptate de către ISB, în urma acestui uh, proces și pot să spun că m-am întâlnit cu o companie importantă și care ea a făcut niște calcule legată de posibilitatea de a, se, a fi aplicat imediat IFRS 9 sau uh, să se fie amânat. Diferența între cele două timinguri este uh, foarte mică. În orice caz, cifrele concrete pot să ți le trimit peste câteva săptămâni. În ce privește efectul asupra pieței sau piețelor, până acum asiguratorii nu se preocupă foarte mult de asta Studiul de impact care este în curs ne va da eventual răspunsuri. Pe de altă parte, ei insistă asupra faptului că dispozitivul acesta este unul complex și că au nevoie de mijloace suficiente pentru a pune în, în aplicare IFRS 17 dar nu se opun din principiu acestui nou standard. Deci vreau să spun că nu există o critică ca atare a acestui standard. Însă există niște îngrijorări legate de modul în care acest standard se va pune în aplicare, cât va costa această punere în aplicare și să existe suficiente resurse umane care să permită uh, toată această muncă care nu va fi puțină muncă de implementare a acestui standard. Iată, sunt lucruri care ne fac să ne gândim, să reflectăm, având în vedere observațiile pe care le-am primit și la ședința de pe 3 iulie de bord vom primi reprezentanții companiilor de asigurare și reasigurare care vor veni să completeze și să expliciteze scrisoarea pe care ați primit-o, cum am primit-o și eu de la uh, acel forum Uh, legată de acele temeri cu punerea în aplicare, cu timingul respectiv, dar și cu probleme legate de trainingul care trebuie uh, făcut pentru ca să existe personal competent în materie. Sper că am răspuns la întrebări. Mulțumesc. Thank you. Mulțumesc. Doriți să mai adăugați ceva? Că Jean-Paul Husca nu, cred că Jean-Paul s-a referit la tot ceea ce doream și eu. Pervonș Beres. Euh, euh, Mulțumesc, domnule președinte, drag prieten, drag coleg, drag Jean-Paul, dragă Jean-Paul. Un lucru încă nu a fost menționat în această dezbatere și anume importanța pe care sper eu că o acordați muncii, rezoluției pe care Parlamentul European uh, o pregătește și o va adopta în uh, plenara din iulie și pe care o vom adapta în funcție de expertiza dumneavoastră care este alimentată și de asiguratori în ceea ce privește intrarea în vigoare a acestei norme. Evident, nimeni nu contestă uh, temeiul, însă conținutul, însă um, diavolul de multe ori se ascunde în detalii. Și din acest punct de vedere aș avea două întrebări, mai degrabă generale. Prima, să vedem în funcție de nivelul de agregare a riscurilor pe care norma reprezintă, aș vrea să știu dacă, din acest punct de vedere, putem vorbi despre o scădere a informațiilor pertinente care sunt disponibile. Și asta corespunde cu profilul contractelor pe care asiguratorii înșiși le furnizează? O a doua întrebare, și dumneavoastră ați evocat acest lucru în momentul în care am discutat despre IFRS 9, și anume uh, problema băncilor asiguratoare, care e o problemă critică. Ce compatibilitate va exista între IFRS 9 și 17? Cum se va organiza această compatibilitate? Și o a treia întrebare. Uh, da, aud că mulți actori din domeniu sunt neliniștiți Uh, în ceea ce privește costurile de aplicare ale normei și beneficiile aduse de această normă. Cum vom departaja lucrurile și cum vom departaja și actorii de pe piață? Cu siguranță e o întrebare ce va fi pusă de anumiți uh, intervenienți uh, din afară. Bun, dumneavoastră sunteți președinte ale FRAG și nu veniți să ne vorbiți doar despre IFRS 17, ci aș avea și o întrebare mai generală, referitoare la evaluarea pe care o aveți dumneavoastră față de uh, aceste norme contabile în, folosite pentru a aprecia sănătatea unor întreprinderi, având în vedere că economia digitală crește, sporește și asta duce la apariția unor valori care nu sunt luate în considerare în aceste norme contabile și care, într-un fel sau altul, ne obligă totuși să integrăm o sferă de date care, în mod normal, nu țin de contabilitatea și felul în care aceasta este normalizată. În mod normal, datele acestea trebuie să ne servească la evaluarea sănătății sau situației unei întreprinderi. Și atunci ce facem cu aceste noi sectoare care perturbă această vizibilitate? Da, mulțumesc, doamna președinte, pentru aceste întrebări. Am să las deoparte deocamdată aspectele mai degrabă tehnice și aș dori mai întâi să mă refer la nivelul de agregare. Dacă am înțeles eu bine, temerea principală a asiguratorilor e că riscăm, în loc să împiedicăm vizibilitatea, ci riscăm să împiedicăm principiul de mutualizare, care e un principiu de bază al asigurării, a domeniului asigurărilor. Deci e o dezbatere importantă și accentul a fost pus pe aceste aspecte. În ceea ce privește băncile asiguratoare, astăzi acestea sunt mulțumite de faptul că au posibilitatea să obțină niște derogări, ca și asiguratorii, cu, uh, care au activitatea principală doar asigurările. Uh, în acest sens, EFRAG și-a îndeplinit rolul și pe deplin, pentru că plecând de la observația pe care am pus-o noi în avizul nostru referitor la existența eventuală a unor disparități și a unor discrepanțe, uh, lipsă de egalitate de concurență, de condiții egale, astfel statele membre au reușit să extindă amendamentele prevăzute pentru EFSC 4. În ceea ce privește beneficiile, înțeleg îngrijorarea noastră, pentru că o împărtășesc, în sensul că în momentul în care, și aici să știți că eu fac, dau dovadă de independență, când considerăm că, mă rog, costurile sunt la unii și beneficiile la alții și pentru că, de fapt, costurile trebuie să fie la asigurator, pentru că ei se vor trebui să se conformeze și beneficiile uh, sperăm să fie la nivel de investitori, cunoscând bine situația reală a întreprinderilor. Acum, analiza de impact va trebui să studieze acest lucru ca să putem cuantifica în modul cel mai precis cu putință costurile reale pentru sector. Uh, companiile britanice, marile companii britanice, care de multe ori sunt favorabile IFRS, au venit cu un argument uh, pentru a opune rezistență și anume faptul că vor fi costuri imense în ceea ce privește punerea în aplicare a acestei noi norme. Și un ultim aspect, aprecierea unor norme complementare la nivel contabil felul în care le-am putea introduce. Ei bine, analiza aceasta ne-a fost solicitată în auditul uh, pe care l-am evocat adinaur și anume să extindem uh, analiza EFRAG. Dar faptul că EFRAG este un trebuie să fie un uh, temei uh, un punct de sprijin pentru obținerea informațiilor referitoare la întreprindere, bine atunci EFRAC trebuie să-și extindă analiza într-un cadru mai larg, dincolo de constrângeri, pentru că trebuie, va trebui mai întâi să ne gândim, clar, la nivel de grupuri de lucru, însă n-am precizări deocamdată, comisia e cea care va veni cu foaia sa de parcurs, deci să extindem acest, uh, această sferă de acoperire. Andrew. Thank you. Mulțumesc. O să am o, inter- o intervenție foarte succintă. Nivelul de agregare este un subiect uh, de care se preocupă EFRAG. Ca în majoritatea domeniilor uh, raportării financiare, trebuie să se facă un uh, schimb, un nivel mai mare de agregare trebuie să meargă mână în mână cu deciziile riscante un nivel mare de agregare poate ascunde tendințe legate de profitabilitate, tendințe care ar putea să fie interesante pentru anumiți, uh, anumite tipuri de, de investitori și este punctul pe care dorim să-l explicăm mai bine părților interesate. În ceea ce privește implementarea, EFRAG cred că va putea face o estimare a costurilor de implementare. Însă estimarea beneficiilor va avea un caracter mai degrabă calitativ. Nu cred că este o surpriză pentru cei care știu cum funcționează evaluarea impactului, evaluările de impact. Deci va trebui să găsim echilibrul potrivit între elementele cantitative și cele uh, calitative și, în fine, în ceea ce privește economia digitală. Uh, de curând, EFRAG uh, a început să reflecte și pe marginea activelor um, um, legate de criptomonedă și să încercăm să înțelegem cum au evoluat economiile în ultima uh, perioadă cu o dependență mai mare uh, de activele intangibile față de cele tangibile. Aici intervină și, intervin și uh, finanțele, uh, finanțele sustenabile și laboratorul care începe să-și desfășoare activitatea pe acest subiect. Mulțumesc, domnul Kamal. Vă mulțumesc, mă bucur că te revăd, Jean-Paul. Uh, mi-a M-am uh, bucurat uh, să, am, să pot discuta cu dumneavoastră pe scurt în uh, engleză înainte. Și am câteva întrebări. Poate vă aduceți aminte că motivul pentru care am creat acest grup de lucru Um, IFRS au fost cât, toc, a fost tocmai criza financiară și preocupările pe care le aveam vis-a-vis de băncile care erau prea mari pentru a da uh, faliment fără a afecta pe contribuabil. În al doilea rând, uh, responsabilitatea managerilor, a directorilor uh, de bănci care dacă ar fi fost obligați să-și, anumite, să, să-și asume anumite responsabilități, nu au mai fi avut uh, probleme cu CDO-uri sau swap-urile pe riscuri de credit și așa mai departe. Pentru că au fost mulți directori care s-au comportat total arogant. După criză m-am întâlnit cu cineva de la HSBC, care în continuare era super arogant și mie mi s-a părut că ar trebui să dea dovadă de o smerenie mai mare și a treia chestiune care ne-a preocupat după criza financiară au fost standardele de uh, uh, contabilitate. Poate ți aduce aminte de pierderile preconizate, de cele neașteptate, de pierderile înregistrate pe parcursul uh, ciclului de viață a unui uh, produs, cum putem să ne asigurăm că băncile își asigură, se asigură împotriva Uh, pierderilor și tuturor pierderilor, uh, tuturor tipurilor de pierderi, așteptate, neașteptate și așa mai departe. Deci aș avea o serie de întrebări. Prima, la un moment dat eram destul de critici la EFRAG și um, te-ai referit la auditul uh, de percepție. Și care, care a fost follow-up-ul de la EFRAG? Deci ce ar trebui să facem uh, să facem mai bine sau EFRAG ar trebui să facă mai bine pentru, a, pentru ca încrederea noastră să sporească. EFRAG, grupul consult, acest grup consultativ se, mai, se descurcă mai bine și avem o încredere mai mare și în urma sosirii tale acolo. Uh, dar ce am putea să facem sistematic mai mult? Și apoi, apoi IFRS 17. Unii se plâng, alții nu, însă de ce? Datorită anumitui, unor anumite tratamente, datorită modelelor de afaceri, uh, unii sunt fericiți sau prea puțin fericiți pentru că modelul lor de afaceri este afectat sau mai puțin uh, afectat. Deci care sunt statele care nu au nicio problemă cu acest standard și cele, care sunt cele care consideră că vor întâmpina dificultăți în urma introducerii acestui standard. Sayed. Mulțumesc, Sayed. Să știi că am să-ți răspund totuși în franceză. În ceea ce privește observația ta referitoare la auditul de percepție, Perception Audit, care a fost realizat eu am spus adinaur că rezultatele erau pozitive, în sensul că gradul de satisfacție e foarte ridicat, dar e adevărat cu ocazia acestui audit am uh, putut să ne dăm seama că au existat niște solicitări suplimentare de informare și mai ales că rolul pe care îl îndeplinește EFRAG în materie de influențare a normelor IFRS, chiar înainte ca acestea să fie elaborate, nu e bine perceput. Poate că avem o metodă de lucru prea discretă, ceea ce face că munca pe fond care este realizată de către echipele noastre, de către grupurile de experți, de către grupurile de lucru, nu e o muncă suficient de bine înțeleasă. Ori uh, ea este totuși publicată pe site-ul nostru și toată munca pe care o face EFRAG e o muncă transparentă, pentru că toate textele pe care noi le publicăm, toate scrisorile, toate comentariile figurează pe site-ul nostru internet și sunt accesibile tuturor. Acum e adevărat că e vorba de un efort pe care trebuie să-l facem. Eu, în orice caz, de când sunt președinte, am vrut să consolidez legăturile cu Parlamentul și avem o dovadă în acest sens chiar astăzi. Și avem un contact direct cu Comisia și avem uh, o legătură foarte strânsă. Și vrem să consolidăm această muncă, în așa fel încât să fim mai vizibili și poate mai bine auziți. În uh, următoarele etape, cred eu că și deputații vor avea un rol de jucat, să alimenteze analiza noastră și în acest sens vreau să o asigur pe doamna președinte Beres că vom citi cu atenție și nu doar vom citi, ci vom conștientiza tot ceea ce și-a dorit Parlamentul să exprime în rezoluția sa. Acum, cei care sunt mulțumiți, statele mulțumite și cele nemulțumite. Eu aș spune că putem să nuanțăm aici per total, există o majoritate de intervenienți pentru a spune că norma ca atare e utilă, e la momentul potrivit. Am spus și adineauri. Punctul care ne liniștește e complexitatea de punere în aplicare, cu costuri eventuale aferente și nevoia de resurse umane suplimentare. Acum, tu, tu mă întrebi o cartografie a statelor pentru și contra. E greu de realizat așa ceva. Dar plecând de la o teorie veche pe care am eu chiar de pe vremea când eram în Parlament, eu cred că depinde de felul în care și unii și alții înțeleg regula juridică. În momentul în care ești în țări de cultura anglosaxonă pe care tu le cunoști bine, regula de juridică e așa un indicator și mare parte e lăsată la aprecierea ju- fiecăruia. În țările de drept roman, precum în țara mea din care vin eu, ne dorim un maxim de precizări în textul juridic. Și dacă aș face un joc de cuvinte greu de tradus, aș spune că juriștii franceși sunt niște obsedați ai textului. Adică mereu vor să precizeze uh, preci, uh, tot felul de detalii și când primesc detaliile își dau seama că de fapt detaliile nu le convin și nu prea pot să mai facă ce vor ei. Și apoi mai sunt și alte țări și spun asta colegilor și prietenilor din Germania, dacă mai sunt în sală, uh, dacă nu, e, nu ești neapărat mulțumit de regulă, dar odată ce regula e aplicată, e adoptată, se și aplică. Deci vedeți că avem o gamă de comportamente în ceea ce privește acest uh, standard IFRS 17. Uh, dar, în principiu, norma nu e respinsă de nimeni, nu e refuzată de nimeni. Și cred că astfel vom reuși să găsim niște soluții care să ne permită, datorită muncii depuse de comisie și de către Comitetul de Reglementare, pe problemele cele mai importante vom găsi soluții care să fie acceptabile și care să nu pună sub semnul întrebării aplicabilitatea acestei norme. Thank you also for this very interesting... Mulțumesc pentru și pentru această evaluare interesantă a diferitelor culturi uh, juridice din Europa. Carolin Nactegal. Mulțumesc. Să știți că în franceză numele meu se traduce doamna Ciocârlie. Uh, mulțumesc foarte mult pentru prezența ta. Work. You and your staff. Ne bucură munca ta și a um, echipei tale pentru punerea în aplicare acestor standarde internaționale de raportare financiară în Uniunea Europeană și am câteva întrebări privind uh, IFRS 17 uh, și studiul de care se ocupă EFRAC în, în, în acest moment. Mă întreb care este părerea ta privind data propusă de implementare pentru IFRS 17, 1 ianuarie 2021, și perioada de tranziție de la vechiul la noul standard. Uh, ar trebui, este o va fi o perioadă foarte importantă din punctul meu de vedere. Mă întreb dacă va fi posibil pentru sectorul societăților de asigurări să respecte normele de raportare stabilite de IFRS 17 uh, începând de la 1 ianuarie 2021. A doua întrebare pe care o am este următoarea. Ținând seama că SUA nu participă la cadrul IFRS, din păcate, din punctul meu de vedere, uh, cred că vor exista diferențe importante între standardele europene și cele europene și ai, ai, put, ai putea să ne dai mai multe informații în legătură cu abordarea acestei probleme în studiul de care se ocupă EFRAG acum. Și ultima întrebare legată de ce s-a întâmplat ieri. Ieri la Comisia Econ am discutat revizuirea la uh, nivelul 2 a uh, Uh, solvabilitate 2 și ținând seama că urmează o revizuire mai cuprinzătoare a cadrului de reglementare a cerințelor de, de, de capitale, ați putea să ne dați mai multe informații despre cum, care vor fi uh, legăturile între aceste două dosare diferite. Thank you for the questions. The... Mulțumesc pentru aceste întrebări. Data de punere în aplicare, 1 ianuarie 2021 devine un subiect uh, tot mai aprins discutat. Este vorba de trei ani și jumătate din momentul publicării standardului, care în legătură cu, în, în comparație cu alte standarde majore, este o perioadă destul de generoasă de timp cu toate acestea. Este evident că este un standard complex uh, și care presupune anumite provocări și ieri, îmi aduc aminte că ieri am examinat un, uh, un sondaj uh, ef, uh, ef, efectu, efectuat de o, de o companie privată, au fost întrebați uh, foarte mulți actori, uh, mulți dintre ei au spus că vor fi gata până la momentul respectiv, nu vor avea, nu vor avea nici, nicio problemă, dar vom face și noi anchetele noastre și sondajele noastre proprii în acest sens. În ceea ce privește SUA, pe bună dreptate a spus că SUA au, au decis să nu adopte standardul IFRS, însă ei au uh, propriul uh, proiect dedicat uh, asigurărilor. Nu este un proiect comun cu IASB, dar este un standard care rămâne important și sper că va merge în aceeași direcție ca și IFRS 17. EFRAC face o analiză detaliată, comparativă între cerințele IFRS și uh, cadrul uh, competitiv uh, cel mai important concurențial, SUA și, din SUA și din Japonia. Să vedem dacă există dovezi care să ne arate că diferența între standardele de contabilitate vor putea duce la un avantaj competitiv între diferitele blocuri. În ceea ce privește solvabilitatea 2, o parte din exercițiul nostru își dorește să evalueze dacă similaritățile și diferențele între IFRS 17 și solvabilitate 2 vor atenua în mod uh, semnificativ costurile de implementare ale IFRS 17, însă nu avem un mandat specific de a participa în exercițiul de revizuire a salvabilitate 2. Um, modificările um, acestui stand, dacă devine evident uh, după o perioadă de timp că există un impact, va trebui să țină seama de acest impact. Doar o precizare referitoare la problema internațională și participarea americană. Am discutat recent cu uh, președintele Egon, deci o companie de asigurări care își are sediu în țările de jos și care are activitate la nivel internațional destul de însemnată și care mi-a împărtășit câteva din ideile sale în ceea ce privește problema de competitivitate și concurență comparativ cu SUA. Și avem, vom avea o ședință tehnică împreună cu el și cu Andru pe 19 iunie și cu directorul său tehnic. Vom avea o întâlnire pe, la Bruxelles pe 19 iunie și va veni cu e, informații suplimentare. Noi așa lucrăm. Noi vrem să, să culegem informații, să ascultăm pe cei care au ceva de spus, nu să cedăm unui lobbying. Și apoi, evident, avem echipe tehnice, specialiști, deci specialiști uh, universitari cu care putem gândi, analiza și propune soluții. Vreau să amintesc că EFRAG nu e un organism de normalizare, de reglementare, ci doar emite un aviz pe norme normele adoptate, în așa fel încât să permită Comisiei Europene și uh, Uniunii Europene să valideze adoptarea acelei norme dacă aceasta este compatibilă cu constrângerile prevăzute în legislația europeană. Mariza Matias. Mulțumesc, Mariza Matias. Obrigada e bem-vindo à sua casa <laughs> mais uma vez. Eh, eu quero aproveitar esta oportunidade. Muito obrigado. Bine ați revenit la Parlamentul European și la Comisia Econ. Aș dori să profit de această ocazie pentru a vă adresa două întrebări uh, concrete legate de activitatea EFRAC din ultima perioadă. Ați organizat o conferință unde s-a discutat valoarea justă, un subiect foarte important și aș dori să știu dacă există inițiative uh, din partea EFRAG pentru a ne pregăti uh, în legătură cu două aspecte concrete. Un primul dintre acestea este natura prociclică a acestei juste valori. În context, și un lucru foarte important, mai ales în contextul politicii monetare. Din păcate, nu există, din punctul meu de vedere, un mix uh, de politici uh, adecvat și drepturi mare, există tot mai multe preocupări legate de posibila apariția unor bule uh, speculative. Drept urmare, prima întrebare, EFRAC consideră că trebuie să ne gândim cum putem să evităm apariția acestor bule speculative. Și a doua întrebare are o legătură cu durabilitatea. Știu că subiectul durabilității este unul puțin, uh, puțin controversat. Cu toate acestea, cred că este una din principalele întrebări care ar trebui să ne preocupe în zilele noastre și aș dori să știu care este poziția ESRAG vis-a-vis -vis de această chestiune dacă s-a discutat durabilitatea și în EFRAG. Retrouvé. Mulțumesc, mă bucur și eu să vă revăd. Ați pus două întrebări foarte tehnice, așa că am să las pe Andru. Uh, noi uh, lucrăm în tandem, așa, tehnic, partea tehnică și restul. Deci am să las pe Andru să vă răspundă. Și, într-adevăr, noastră ați făcut aluzie la o ședință care a avut loc în 5 decembrie, Uh, la care a participat EFRAG și care a fost interesant, având în vedere ideile ce au fost evocate de unii și de alții. Eu cunosc foarte bine această problemă a prociclității, pentru că în miezul crizei uh, a, a trebuit să reglementăm anumite lucruri, așa că am să las pe Andru să răspundă. Thank, Thank you. I'll, I'll respond... Mulțumesc. Am să răspund uh, pe, în măsura în care pot să fac acest lucru. Câteva aspecte. Una din acțiunile pe care EFRAG le recomandă să le ia Comisia Europeană în planul de acțiune pe finanțe durabile este tocmai să analizeze dacă investițiile și perspectivele pe termen lung ne permit să avem alternative ca să măsurăm uh, aceste investiții uh, pe alte baze decât uh, valoarea. Uh, mă gândesc că aceasta este o întrebare pertinentă și va fi analizată pe viitor când vom primi această solicitare. Mai în general, rezultatele ședinței noastre din decembrie uh, sunt uh, puse pe site și unul din mesajele pe care le-am primit de la nivelul universitar este că dovezile referitoare la normele de contabilitate uh, nu au fost convingătoare pentru a preîntâmpina situațiile de criză. Și um, rapoartele externe uh, realizate n-au avut nicio contribuție semnificativă. Deci, uh, la nivel universitar, academic, există astfel de analize. Apoi, în ceea ce privește durabilitatea, și văd că e foarte pozitiv uh, faptul că vreți să avem o contribuție la acest subiect. Eu cred că EFRAG uh, Uh, poate contribui prin laboratorul său uh, să, la încurajarea celor mai bune practici pentru piață și ne putem aștepta la acest lucru în raportul ce va fi uh, realizat. Vor exista eventual anumite standarde de reglementare, vor exista inițiative pentru a oferi pieței informațiile necesare pentru a ști exact felul în care investițiile tranzitează înspre proiecte durabile. Și vom avea cu siguranță bune practici care vor depăși în mod clar acest cadru și vor fi recomandate de către FRAG în așa fel încât să permită investiții cititorilor să aibă o gamă largă de informații comparabile. Ok, I don't see... Președintele, bun. Nu mai văd să mai existe vreo altă uh, solicitare de intervenție, așa că putem încheia acest schimb de opinii foarte fructuos. Încă o dată, Jean-Paul Gozes, vă mulțumim din suflet pentru prezența dumneavoastră. Și de asemenea mulțumim și domnului Andrew Watchman pentru munca depusă, pentru cooperarea constantă și pentru angajamentul ferm de care dați dovadă referitor la aceste norme IFRS. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte! Eu, dincolo de moțiunea de rezoluție pe care o veți avea și pe care o vom studia, v-aș propune să fixăm deja o modul în care EFRAG, prin laboratorul său, va contribui la analiza dumneavoastră și să avem o astfel de întâlnire din nou cu parlamentarii, în așa fel încât să vă putem prezenta rezultatele noastre. Eu cred că ar fi bine ca EFRAG să fie asociat aceste inițiative. Excelent, foarte bine. Uh, evident, vom încerca să uh, abordăm și aspectele de natură mai practică, să găsim un moment, să vedem în ce fel, însă pe substanță suntem de acord, evident. Și evident, salutăm sugestia dumneavoastră. în așa fel încât să o putem și implementa. Mulțumesc foarte mult! Următoarea ședință este prevăzută în 28 mai la ora 19 la Strasbourg. să încheie ședința.